Good afternoon, everybody. We are running a bit. Bună ziua tuturor. Suntem deja în întârziere, deci deși membrii sunt pe drum și departamentul de politică e tot pe drum și ia loc în curând, cred că ar trebui să începem. Și aș vrea, de fapt, să anunț deciziile coordonatorilor adoptate în cursul dimineții. Adoptarea proiectului de agenda pentru 3 decembrie s-a adoptat cu unele modificări. Petițiile. Oare trebuie să mai spun numerele? 21, 14 și 24, 49 din 2014 din partea PP vor fi incluse pe ordinea de zi în ianuarie sau mai târziu. Petiția 1062 și alte eh, petiții legate de energia solară solicitată de GUE vor fi incluse pe agenda din februarie 2016 și ținând cont de faptul că studiul solicitat de la Departamentul de Studiu va fi gata în februarie, petiția 1956 din 2012 și alte petiții legate de aceeași temă, solicitate tot de GUE, vor fi incluse pe agenda din decembrie. Coordonatorul a hotărât în legătură cu procedura de adoptare a întrebării cu solicitare de răspuns oral privind drepturile copilului și au fost de acord să fie inclusă pe ordinea de zi din decembrie. În al doilea rând, avizul raportului jure de monitorizare a aplicării legislației comunitare, raportul anual, <clears throat> GUE trebuie să-l realizeze conform regulii de fond, o să revină în cursul zilei să ne spună dacă doresc sau nu să-l facă. În caz contrar, m-am oferit eu voluntar ca președinte să fac lucrul respectiv. La solicitarea ALDE s-a hotărât să includem petiția 00058 din acest an în legătură cu crearea planului european de eradicare a hepatitei C la ședința Comisiei pe ordinea de zi, cât de curând ce Comisia Europeană dă răspunsul și asta s-ar putea să fie în februarie sau în martie. Cum în legătură cu recomandările contestate, compromisul propus de mine a fost adoptat pentru mai multe petiții Compromisul propus a fost adoptat în varianta modificată pentru două petiții, 2635 din 2014 și 89 din 2015. Uh, S-a convenit că în cazul petiției 0052 15, studiul care a fost realizat în 2012 să fie trimis uh, petentului petentul va primi și recomandarea de a-și adresa solicitarea Curții Europene a Drepturilor Omului. Între timp, se va trimite o scrisoare din partea noastră și către reprezentanța permanentă pentru a cere clarificări suplimentare. Iar petiția va fi eh, menținută deschisă până când se primește răspunsul din partea reprezentanței permanente a României, când acest răspuns ajunge la noi la această comisie. Coordonatorii au mai decis să păstreze petiția 0074 din acest an deschisă până când se încheie avizul privind implementarea UNCRPD și solicitarea GUE a fost adoptată pentru petiția 2164 din 2014. Of, astea au fost recomandările contestate și ce am făcut cu ele cu foarte mare eficiență și într-o manieră profesionistă, trebuie să precizez. Portalul PETI, coordonatorii au luat notă de un document distribuit, dezvoltarea acestuia. În plus, vizita descoperirea faptelor în Spania, care va avea loc de pe 8 pe 10 februarie anul viitor, cu alte cuvinte, în săptămâna verde, va fi pregătit un program, va fi pregătit pentru reuniunea coordonatorilor în decembrie și coordonatorii vor comunica numele deputaților interesați către secretariat înainte de 26 noiembrie. Vom avea o liere cu publicul de tratare a preocupărilor cetățenilor cu seriozitate, extinderea articolului 51 din Carta Drepturilor Fundamentale, iar coordonatorii vor sugera posibile teme și posibili vorbitori înscris către secretariat înainte de 20 noiembrie. Deci mai sunt câteva zile în care să vă gândiți. Apoi chestiunea legată de întrebarea sau rezoluția orală legată de tratatul de la Marrakeș, o chestiune în suspensie de ani de zile, jurii fiind Comisia de Resort Legislativă în acest sens, ne-am hotărât să ajungem la un acord cu ei în legătură cu modul de a proceda. <clears throat> După cum am înțeles de la coordonatori care au dat din cap în cuvințare, vrem să vedem o vizibilitate maximă pentru subiect, cu alte cuvinte să propunem, dacă se poate, o întrebare cu solicitare de răspuns oral, o rezoluție completă cu dezbatere în plenare și un vot pe subiect pentru a exercita presiunea asupra statelor membre să ratifice convenția respectivă. Asta trebuie să fie aprobat, desigur, la conferința președinților și dacă nu se obține aprobarea, poziția de rezervă este să ne limităm la o rezoluție scurtă care nu include neapărat întotdeauna și o dezbatere în plenară. Acestea au fost acordurile la care s-a ajuns în legătură cu programul de cercetare PETI, coordonatorul la notă de propunere în acest sens. 19 noiembrie termenul limită pentru a face propuneri suplimentare. Vom adopta programul complet la ședința următoare din decembrie. Și am căzut de acord de asemenea să comandăm două studii de la Departamentul de Politică, unul pentru a sprijini audierea cu privire la Carta Drepturilor Fundamentale aici, programată pentru februarie, și alta în legătură cu tratatul de la Marrakesh pentru a sublinia din nou importanța acestei rezoluții. În legătură cu ghidul sau orientările, am făcut un apel uh, la coordonator să se finalizeze documentul înainte de sfârșitul anului în curs, adică e muncă în derulare de mai mult de o jumătate de an, <clears throat> ceea ce e o perioadă foarte îndelungată. Considerăm că acestea sunt reguli de procedură și nu petiții din partea cetățenilor, deci E munca noastră internă și ar trebui să se realizeze într-o manieră profesionistă, eficientă, cu un maxim de eficacitate. Puncte de informare. O listă completă a punctelor a fost furnizată în scris. Lista următoare 3 va fi dată coordonatorilor în decembrie. Și asta a fost din partea coordonatorilor. Și acum cred că e momentul să trecem mai departe, <clears throat> să ne ocupăm de petiții. Și mă bucur să urez bun venit astăzi lui Suzanne Hegel și lui Manfred Bramte, autorii petiției 2482 de anul trecut, 2014, uh, privind aviația, riscul pentru sănătatea umană a Mm, din cauza zgomotului de la zborurile de noapte, cu o propunere de interzicere a zborurilor de noapte și abolirea privilegiilor fiscale pentru industria aviatică. <clears throat> și petiția 2664, tot din 2014, a lui Manfred Prante, privind susținerea petiției privind îmblânzirea aviației cu o trimitere specifică la zgomotul provenit de la zborurile de noapte de pe aeroportul din Köln-Bonn și petiția 2671 din 2014 din partea Petrei hampton macher privind zgomotul provenit de la aeronavele de pe aeroportul Köln-Bonn. Acum o să vă dau cuvântul doamna Suzanne Heger și domnul Manfred Prantă. Aveți cuvântul uh, timp de 5 minute. Vă rog să interveniți. Mulțumesc că ne permite să facem o declarație. Mă numesc Suzana Heger, vin din Austria, unul dintre cei doi inițiatori ai uh, inițiativei de împlânzire a vieții. Peste 140 de inițiative ale cetățenilor din 10 țări europene au semnat petiția de adresată Parlamentului European de solicitare a unei încetări a privilegiilor fiscale pentru industria aviatică, ajutorul de stat și subvențiilor către industria aviatică o interdicție pentru zborul de noapte ca să apărăm sănătatea omului. Această îmbrizire a vieții reprezintă principiul de impozitare corectă, polătorul plătește și industria să plătească costul real al operațiunilor. E vorba de responsabilitate și respect pentru mediul înconjurător, pentru starea de bine a omului. Acum și pentru generațiile următoare. Se pare că industria aviatică <clears throat> a obținut o imunitate de la aceste principii și funcționează în conformitate cu propriile sale reguli. Biletele de avion sunt scutite de la TVA, inclusiv uh, TVA de input. Carburantul e scutit de taxe și liniile aeriene nu sunt incluse nici măcar în sistemul de tranzacționare al emisiilor. Comisia s-a referit la taxe pe bilete ca înlocuitor pentru TVA în unele țări, dar sunt atât de mici încât nici măcar nu merită să fie menționate. Rezultatul e șocant alimente de bază, cum ar fi pâinea și laptele, sunt împovărate cu mai multe taxe decât biletele de avion. În plus, statele membre au dat industriei <clears throat> subvenții importante și ajutoare de stat mari. Niveluri uh, foarte mici de prețuri într-un sector cu totul naturat al economiei. Industria aviatică își datorează aceasta lobby-ului, inclusiv IATA și ICAO aș putea spune, dar liniile aeriene europene o să sufere de limite de costuri uh, groaznice din cauza concurenței internaționale. Poate că aveți dreptate. Dacă forțați liniile aeriene europene să lucreze în condiții corecte, s-ar putea să nu poată supraviețui concurenței cu linii din țările arabe, unde șeicii, șeicii toarnă bani uh, și carburant în liniile aeriene, iar angajații n-au niciun fel de drepturi. Dar chiar vă doriți astfel de standarde să se aplice în Europa? Puteți să spuneți ce se întâmplă cu locurile de muncă din industria aviatică. Adevărul e că orice industrie ar crea mai multe locuri de muncă dacă n-ar trebui să plătească taxe și impozite, iar industria aviatică aplică metode foarte dubioase de calculare a locurilor de muncă. Includă pe cele indirecte și cele induse în aceste calcule. Locurile de muncă induse sunt cele create ca rezultat al lucrătorilor din industria aviatică care cheltuie bani privat într-un magazin de mobilă, în timp ce linia aeriană cumpără mobilă nouă. Am văzut că aeroportul Heathrow și la aeroportul din Viena, în contextul argumentelor pentru necesitatea celei de-a treia, a treia piste. Dacă toate industriile ar face aceleași pretenții, numărul de locuri de muncă create ar depăși <clears throat> forța de muncă. Ce face, de fapt, aviația este că asigură conectivitate. Aceasta e adevărata valoare, nici mai mult, nici mai puțin. Pentru că industria aviatică utilizează unele resurse în mod gratuit, nu contribuie la bugetul statelor membre și nici la costul educației sau la reducerea impozitului pe venituri. Este exact mecanismul care îi face pe bogați și mai bogați și pe săraci și mai săraci. Se pare că Comisia e prea timidă să trateze problema. Directiva TVA și directiva taxei pe energie, care conține excepțiile relevante, nu sunt sacre, dar Comisia nici măcar nu vrea să se atingă de ele. Comisia se ref- trimite această chestiune în Curtea Statelor Membre, dar niciun stat membru nu vrea să fie primul atunci când e vorba de abolirea privilegiilor fiscale pentru industria aviatică sau în introducerea de măsuri efective eficace de reducere a zgomotului, restricții la zborul de noapte. Prin urmare, suntem categoric împotriva unei abordări de la țară la țară sau de la aeroport la aeroport. De obicei, Uniunea Europeană reglementează industriile în mod regulat. Să ne gândim la astronomie. Reglementată Uniunea Europeană până la a permite sau nu fumatul în restaurant sau uh, ce elemente în alimente. De ce să nu reglementăm industria aviatică, reducerea zgomotului pentru a apăra sănătatea omului? De ce nu? E momentul ca Uniunea Europeană să îmblânzească industria aviatică. Mulțumesc. Thank you very much for your contribution. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuție și acum o să-i dau cuvântul domnului Manfred Dante, uh, autorul celei de-a doua petiție. Aveți cuvântul. Could you turn on your microphone, please? Să aprindeți microfonul, vă rog. Vă mulțumesc, Mansen Pande din Köln. Am 77 de ani, am doi copii adulți. Înainte de a mă pensiona, am uh, lucrat în industria auto ca inginer. În 1969 ne-am uh, mutat într-o casă în Köln, Neubruck, care este în jur de 7300 de metri de pista de aterizare și de decolare a aeroportului Köln-Bonn. În funcție de direcția vântului, suntem afectați de avioanele care decolează și aterizează, care ajung la o altitudine de 480-490 de metri. În ceea ce privește avioanele care decolează, nu sunt sigur care este altitudinea, însă deseori nu se respectă uh, fișa de zbor, ceea ce crește problemele legate de sunet la nivelul solului. La început problema nu era majoră, sufeream uh, datorită zgomotului de la autostradă din apropiere, însă barierele fonice au rezolvat această problemă. Însă zgomotul de la aeroport s-a crescut exponențial și acest lucru este în special uh, valid pentru avioanele de dimensiuni mari de marfă și de pasageri. Acestea fac uh, zgomot foarte mare, 74 până la 81 de decibeli, ceea ce face imposibil somnul continuu între ora 11 și 4.30 noaptea. Acestea sunt valori absolute, nu sunt calculate, nu sunt medii calculate. Sănătatea mea și a soției mele au avut de suferit avem probleme cardiace, uh, hipertensiune, atacuri ischemice temporare, cu toate că nu sufeream de niciuna dintre aceste condiții înainte. Un doctor ne-a prescris uh, uh, să mergem în vacanță în afara orașului, însă avem în continuare nevoie și de medicamente pentru ținerea sub control a acestor probleme de sănătate și aceste probleme de sănătate vor, se vor intensifica. Ne-am plâns în scris în legătură cu acest zgomot al zborurilor de noapte, însă în zadar, pentru că autoritățile operatorii aeroportuari și politicienii întotdeauna citează legislație care pare să provină de pe altă planetă și dă prioritate economiei. Necesitatea protecției rezidențelor, rezidențelor locale nu pare să fie importantă atâta timp cât aeroportul poate să spună că a creat locuri de muncă și a înregistrat profituri anuale mai mari. Adevărul este că politicienii și industria nu au niciun fel de interes să se ajungă la un echilibru de interese. S-au introdus sancțiuni, însă acest lucru nu a uh, atenuat în niciun fel problemele. Companiile auto pot să plătească aceste amenzi și să le reflecte în um, costurile biletelor, fără să investească în uh, aeronave mai silențioase. Eu cred că ar trebui să fie interzise aceste aeronave extrem de zgomotoase între anumite intervale orare în timpul zilei și al nopții în aeroportul cluj bonn Vă mulțumesc foarte mult. Acum dau, dau cuvântul comisiei. Am trei nume pe lista mea, domnul Cubița, doamna Pire și domnul Sica. Așadar, dumneavoastră vă decideți cine va interveni. Domnul, eu sunt domnul Cubița, voi începe cu impozitarea, voi da cuvântul colegului meu care este responsabil cu accizele, eu voi vorbi despre TVA și după aceea coleg, acea treia, cel de-a treia coleg va continua cu aspectul fonic. Comisia Europeană a publicat un studiu recent în ianuarie 2015 Uh, cu, în legătură cu TVA în sectorul transportului de pasageri. Suntem conștienți că zborurile mm, internaționale nu sunt impozitate în niciun stat membru, zborurile interne nu sunt uh, exceptate. Așadar, problema aici vizează zborurile internaționale unde nu există TVA. Există derogări constante în funcție din 1977, care ar fi trebuit să fie temporare, însă statele membre au primit permisiunea să continue aceste derogări. Acum, în 2016, începe o nouă eră, am uh, anunțat un regim TVA definitiv și suntem obligați să tratăm aceste exonerări care nu uh, mai pot fi acordate. Așadar, în răspunsul pe care l-am acordat, am menționat aceste, aceste informații. Am avut un atelier fiscalist cu statele membre și cu părțile implicate, reprezentanții societății civile, care au prezentat exact argumentele dumneavoastră. A existat o sesiune doar în ceea ce privește taxele pentru bilete de avion, lucru foarte important în acest moment pentru că piața se schimbă, ă, asta a evidențiat o uh, creștere majoră în transportul de pasageri până în, până în 2030 și dacă se aplică TVA la mm, rata standard, am înregistrat mm, o scădere de 7,5% a traficului aerian în milioane de kilometri pe pasager, dar în cifre absolute este o mm, parte foarte mică. În 2010 am avut 217.000 de miliarde de kilometri pasageri și s-ar ajunge chiar la 375 de triliarde. TVA-ul ar putea să reducă emisiile cu CO2 cu 4,1% conform scenariului de bază, eh, comparativ cu scenariul de bază în care nu, nu luăm nicio acțiune impozitarea acestor zboruri poate să ajute, însă nu este o soluție finală, este o taxă de consum care, bineînțeles, trebuie să se aplice și domeniului aviației. În ceea ce privește taxele pe bilete, acestea există în anumite state, este foarte dificil să faci diferențierea între taxe și alte accize, însă unele state membre aplică asemenea taxe, chiar dacă se aplică rate reduse pentru TVA, aceste taxe depășesc nivelul de TVA aplicat sectorului. Avem reguli care se aplică locului de furnizare, ceea ce pune o problemă. Dacă avem un zbor din Germania către Franța, uh, Franța și Germania pot să taxeze doar pentru partea zborului care survolează teritoriul național. Încercăm să găsim orientări pentru statele membre, însă aceste reguli sunt cele în discuție în acest moment. Vom discuta acest lucru în următoarea reuniune a grupului pentru TVA în viitor. Lucrăm așadar asupra acestui proiect și mă opresc aici și după aceea vom discuta despre accizele care se aplică carburantului. Mă numesc Adrian Sica și continui pe partea de impozitare. Impozitarea carburanților aviatici este apare în regulamentul 91-2003. După cum știți, propunerea inițială a Comisiei uh, era să se impoziteze acest carburant aviatic. Însă două state membre au insistat asupra aplicarea unei excepții, excepții și dat fiindcă unanimitatea se aplică în materie de impozitare, uh, aceste voci au trebuit ascultate și în momentul de față există o excepție pentru carburantul aerian. Însă există câteva puncte pozitive care există în cadrul legal existent. De exemplu, fiecare stat membru poate să aplice unilateral o, un impozit energetic pe, pe uh, carburanți pentru anumite state membre. Doar un stat face acest lucru, țările de jos în momentul actual. În mod global, Japonia și Statele Unite aplică o asemenea taxă, însă în Uniunea Europeană doar uh, țările de jos o fac. Um, al doilea punct pozitiv al cadrului juridic existent este că nu este doar unilateral, unilateral ci și bilateral. Statele membre pot să convină să uh, impoziteze zborurile între europene Însă, în momentul de față, nu există asemenea acorduri bilaterale în Uniunea Europeană. În al treilea grup de zboruri, zborurile internaționale, situația este problematică pentru că Uniunea Europeană și statele membre sunt uh, semnatare ale acordului de la Chicago și ale altor acorduri bilaterale care prevăd excepții pentru carburantul aviatic. O acțiune unilaterală a Uniunii Europene sau a statelor membre poate să ducă la, o arbit, la un arbitraj internațional și nu este ușor să se schimbe termenii acestor acorduri. Uniunea Europeană face însă eforturi în acest sens, însă este un proces în curs și nu există perspective ca acestea să se finalizeze în viitorul apropiat. În plus, un alt punct, un mic, mic punct pozitiv care nu este legat direct de legislație, ci de deciziile Curții de Justiție a Uniunii, în două decizii Helmholtz și Hauter Gemeinschaft, uh, s-a decis că excepția pentru carburant aviatic a fost restrânsă doar pentru anumite servicii. Deci toate uh, avioanele care uh, efectuează zboruri mm, de furnizare internă nu sunt acoperite de aceste excepții. Care este perspectiva? Statele membre au foarte puțin interes în impozitarea carburantului aerian. V-am spus deja că singurul stat membru care o face este, sunt țările de jos. O propunere de schimbare a acestei directive nu este pe ordinea zi pe urmă, pentru următorul an și este improbabil că va fi pusă pe ordinea de zi în viitorul apropiat ar fi o pierdere de resurse să facem o propunere în acest context actual, când este nevoie de unanimitate. Acesta este, aceasta este situația în ceea ce privește impozitarea carburantului aviatic. Îi dau cuvântul acum uh, colegei mele, Justin Pire. Mulțumesc. Sunt de la Direcția Generală MOVE și mă voi referi la uh, probleme de, legate de poluarea fonică. Bineînțeles că zgomotul în aeroportul este o problemă foarte importantă. Din păcate, regulile Uniunii acordă doar un cadru general și nu ne permit să ne exprimăm în legătură cu cazurile individuale. Măsurile luate la nivel național țin de responsabilitatea autorităților naționale și nu a Comisiei Europene. Noi acordăm doar proceduri. În ceea ce privește emisiile din domeniul aviației, acestea sunt uh, vizate prin sistemul de tranzacționare a emisiilor. La nivel internațional, Uniunea Europeană a susținut întotdeauna o, o abordare globală și de aceea Uniunea lucrează la ICAO, ICAO pentru a avea o uh, abordare globală în viitor. În ceea ce privește ajutoarele de stat, noile orientări în ceea ce privește aeroporturile și liniile aeriene, care au intrat în vigoare în aprilie 2014, au reprezentat un pas uh, foarte important pentru aviație, pentru că obiectivul era asigurarea bunei conexiuni între, bunei, unui echilibru între mobilitate și o bună conectare și în același timp limitarea distorsionării concurenței. Aceste reguli au scopul de a asigura condiții echitabile între liniile aeriene europene și cele internaționale. Îi dau cuvântul acum colegului meu de la Direcția Generală Mediu. Bună ziua, Marco Paviotti. Aș dori să vorbesc două minute pentru că mă refer la majoritatea petițiilor din această masă. Am convenit că dacă sunteți de acord să vorbesc câteva minute. Însă marea parte a răspunsului se referă la majoritatea petițiilor în discuție. Așadar, Comisia este conștientă de problemele și importanța apărării sănătății umane și a riscurilor care sunt puse de către, sunt prezentate de către zgomotul de mediu. Există probe științifice care sunt revizuite în momentul actual de către OMS. Comisia este în contact apropiat și în, urmărește acest, pro, pro, acest proces pentru a evalua aceste concluzii, aceste Mm. Există aproape 3 milioane de persoane în Europa expuse unor niveluri crescute de um, poluare fonică. Acest lucru duce la uh, pierderea somnului, um, încetinirea procesului de învățare la copii. Există sute de decese premature în Europa care sunt, pot fi legate de sectorul aviatic. Aceasta este problema, este bine înțeles, înțeleasă și foarte bine cunoscută. Mulțumesc tuturor petiționarilor pentru informațiile pe care ne le transmit, însă le, le cunoaștem deja. În ceea ce privește legislația europeană și nu cea națională, legislația europeană nu prescrie limite și nici nu obligă statele membre să uh, adopte anumite niveluri. Acesta este punctul cheie. Aceast, acest echilibru între localizarea unui aeroport și uh, eventuala pierdere de sănătate și de viață omenească Um, acest echilibru este lăsat în întregime autorităților naționale competente. Însă, mai specific, avem două directive. O directivă uh, privind zgomotul ambiental. Această directivă prevede că statele membru, statul membru trebuie să efectueze hărți, să, să identifice riscul și să-l comunice cetățenilor și trebuie să adopte uh, planuri de acțiune la fiecare 5 ani și la aceste discuții populația are posibilitatea să contribuie. Însă, din nou, decizia finală aparține autorităților naționale competente. Cu toate că cetățenii pot să-și exprime opinia, autoritățile naționale decid ce măsuri să adopte aș dori să menționez că există limite naționale, dacă acestea trebuie respectate sau nu, dacă să implementeze proceduri decizionale, deci dacă se folosește un mecanism național pentru a decide un plan de acțiune, ă, alegerea între de a lua măsuri, să ia măsuri sau orice tipuri de măsuri, totul aparține autorităților naționale. Deci, concluzionez și subliniez din nou acest lucru, pentru că este un lucru care apare în toate petițiile. Legislația europeană asigură că ă, cetățenii vor fi informați în mod corect în legătură cu metodologia europeană și calcularea sarcinii de sănătate, dar autoritățile naționale sunt cele care iau decizia finală. Și acest lucru se aplică și directivei 2230 sau noi, noului regulament 598-2014. Acest regulament care a fost prezentat ca fiind regulamentul care va împiedica care va împiedica, care va introduce interdicții ale anumitor zboruri. Să nu se va întâmpla așa. Acest regulament stabilește o structură pentru de- deciziile care urmează să fie luate. Din nou, și repet din nou, decizia finală aparține autorităților naționale competente. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare orizontală a problemelor cu care ne vom confrunta în această după masă. Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul colegilor care doresc să intervină. Mrs. Pitt. Doamna Peter, aveți cuvântul. No jak zwykle mamy do czynienia z interesem dwóch stron. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Ca de obicei, aici se confruntă interesele a câte două părți. Pe de o parte, avem firmele aeriene care doresc să își mărească profitul. Pe de altă parte, avem și pasagerii care doresc să ajungă cât mai repede posibil acolo unde doresc, la prețul cel mai scăzut. Regulamentele internaționale ar putea să se refere la siguranța din, trim, din timpul traficului aerian. Regulamentele care se referă la investițiile într-o anumită țară vor fi supuse regulamentelor naționale. Există regulamente naționale care vizează împărțirea pe zone și planificarea și acestea ar trebui să țină seama de poluarea de mediu probabilă și efectele fonice probabile. Nu înțeleg, nu văd cum am putea noi interveni aici. Cred că această problemă ar trebui să fie adresată membrilor parlamentelor naționale. Trebuie să li se indice care regulamente din uh, dreptul național conțin greșeli Astfel, proiectele de investiții, inclusiv aeroporturile, vor fi puse în aplicare în așa modalitate încât să nu mai uh, contravină intereselor cetățenilor care afirmă că suferă de pe urma acestor investiții puse în aplicare în mod greșit, cum sunt aeroporturile. Autoritatea de reglementare din Polonia, de exemplu, eu știu ce documente cere aceasta, conform legii. s-a vorbit despre aeroportul din Paris și avem o situație asemănătoare în Polonia. Cum s-a descurcat statul în această problemă? Statul a cumpărat pământ de la indivizi, de la persoane fizice, în zona respectivă care suferea de poluare fonică. Oamenii s-au mutat altundeva și conflictul a dispărut, practic. Aș dori să îmi spuneți ce acțiuni locale s-au luat în țările dumneavoastră, stimați petenți, în cadrul legislativ național. Încă o dată, repet, cred că e de competența autorităților naționale. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul aici? Eleonora Evi, vă rog. Mulțumesc. Eu doream să spun câteva lucruri aici. Le mulțumesc petenților pentru faptul că au adus în discuție această problemă. Am discutat despre ETS. Sectorul aviației intră în acest uh, program ETS. Poate că aviația este unul dintre acele sectoare în care este cel mai ușor de constatat eșecul sistemului de comercializare a certificatelor cu emisie ETS. Între 4 și 7 euro per tonă de dioxid de carbon, dacă nu mă înșel, însă prognozele spuneau că prețul ar fi trebuit să fie între 30 și 35 de euro per tonă. Avem nevoie de o schimbare de paradigmă tehnologică, în așa fel încât să trecem la tehnologii mai curate. Dacă se adaugă pur și simplu prețul ETS la biletul cumpărat de către cumpărător, nu facem decât să mutăm povara economică. Mai avem și principiul poluatorul plătește, dar la urma urmei consumatorul este cel care plătește. Deci, cu sistemul ETS mai avem încă foarte multe de făcut, trebuie să fie revizuit de către comisie. Sper că vor fi îmbunătățiri. Aici avem de-a face cu o petiție care, într-adevăr, subliniază o problemă crucială la ora actuală. Trebuie pus în aplicare, așa cum trebuie, principiul poluatorul plătește. În definitiv, constatăm cu toții cât de mari sunt emisiile. Și acestea numai nu scad, pentru că firmele de aviație trebuie să plătească foarte puțin bani pentru faptul că produc atât de multe emisii. Și la urma urmei nu se face nimic pentru a proteja sănătatea oamenilor și pentru a proteja mediul. Dar cred că vom putea să mai dezbatem, să mai dezbatem aceste lucruri cu alte ocazii. Vă mulțumesc! spune domnul asta. Eu sunt de acord cu aceste petiții, dar la urma urmei în, peti- în um, comisia noastră trebuie să ne punem o întrebare elementară. Există o încălcare a legislației europene și din câte am auzit eu de la colegii de la comisie, nu se încalcă niciun fel de document legislativ european. Așadar, nu văd cum putem merge înainte cu aceste petiții. Înțeleg că este grea viața pentru cei care trăiesc lângă aeroporturi, dar nu văd cum putem merge înainte. Mulțumesc, nu mai e nimeni înscris pe lista de vorbitori. Practic nimeni n-a propus nimic, așadar eu trebuie să rezum puțin. Ei, a, Iarec, dorești să propui ceva? Uh, dar eu vă propun să închidem această, aceste petiții pentru că nu putem face nimic cu ele. Nu se încalcă legislația europeană, practic. Președinte, bine, vă mulțumesc. Cineva care are măcar ceva concret. Asta am eu nevoie, de asta am eu nevoie. Nu pot veni la o concluzie fără să îmi spune și colegii ce propun ei. Deci eu vă propun următoarele. Ca să mai atenuez din uh, doritatea dumneavoastră. Aș dori să trimit această peti- aceste petiții comisiilor Envi și Tran spre informare. Am putea chiar să cerem un aviz din partea lor, dar poate că este mai util să ne limităm la informarea acestor două comisii, să le spunem că aceste probleme sunt esențiale pentru mulți cetățeni, să le spunem că nu se încalcă niciun fel de legislație europeană. Să spunem că, într-adevăr, ține de subsidiaritate, e ceva de care ține de competența autorităților naționale. Cu toate acestea, putem sublinia că mulți cetățeni europeni sunt îngrijorați de aceste teme și de aceea sugerăm comisilor Envi și TRAN să ia notă de toate aceste petiții, pentru că inițiativa privind aviația este un proces deschis încă mulți cetățeni europeni sunt interesați de acest proces. Apoi, în ceea ce ne privește, putem închide petițiile și putem transmite subiectul comisiilor legislative din Parlamentul European. Putem face acest lucru minunat. Mulțumesc. Acum vom continua cu sectorul aviatic și trecem la petiția 0274 din 2012, adresată de Volker Habel și Rudolf Brandt însoțită de aproximativ 320 de semnături privind poluarea fonică cauzată de cursele aeriene pe timp de noapte de pe aeroportul din Frankfurt. Petentul nu se află aici, însă se află comisia aici. Am să-i dau cuvântul comisiei din nou. Vă mulțumesc aș dori să fac referire la comentariile anterioare de la petiția anterioară. Nu mai avem nimic altceva de adăugat. Colegii au cuvântul dacă doresc să spună ceva. Să înțeleg că doriți să facem același lucru. Trimitem cu titlul de informare către Envi și Tran și închidem petiția. Doamna Gardini? Da. Eu doream doar să adaug uh, un lucru. Eu fac parte din comisia Envy. Comisia și colegii și-au exprimat punctul de vedere. Aș dori și eu să spun că aceste chestiuni îi îngrijorează pe oameni în mod foarte tare și nu numai publicul este îngrijorat de aceste probleme, și noi în Comisia Envy suntem îngrijorați de aceste probleme. Avem uh, un regulament destul de proaspăt, e doar de anul trecut. Deci suntem cu ochii pe el. După cum a spus colega noastră Evi, ne așteptăm revizuirea sistemului în emisii. Am uh, urmărit îndeaproape toate aceste comisii, încă de la cop, toate aceste summituri și conferințe, încă de la Copenhaga, alături de Peter Lise, colegul meu, am organizat întâlniri și cu ICAO și pot să vă confirm cele spuse de antevorbitor. Parlamentul European a transmis următorul mesaj către ICAO. Este esențial să se ia măsuri care implică toate liniile aeriene. Bineînțeles, problema este că este un sistem global, deci trebuie să fie reglementat la nivel global. Facem pași înainte. Încă nu avem nimic concret, nimic suficient de clar, dar s-au făcut pași înainte. Și autorul relevanță își dau seama din ce în ce mai bine că e nevoie de pași concreți în acest domeniu da, cum spuneți dumneavoastră, putem trimite aceste petiții cu titlul de informare către comisiile Envi și Tran, dar această, da, acest, acest gest nu schimbă practic nimic. Petenții cer în mod concret o competență exclusivă, deci ceea ce cer petenții ține în mod exclusiv de competențele statelor membre. Ori noi, la nivel european, depunem eforturi foarte mari ca să rezolvăm problema. Dacă vreți să trimiteți petițiile către comisii, foarte bine, dar este o chestiune mai degrabă de formă, nu de fond. Aceste petiții nu vor face decât să împovăreze comisiile Envi și Tran. Nu sunt împotriva ideii, dar uh, mi se pare că este o povară adițională. Ce facem acum? Trimitem toate petițiile la, petit, la comisiile relevante? președinta. Da, cel mai probabil așa vom face, pentru că așa putem să le arătăm comisiilor legislative că aceste probleme îi îngrijorează pe mulți cetățeni europeni. Nu este suficient să organizăm audierea aici și să spunem și să spunem că da, Comisia ne-a zis că nu se încalcă nicio legislație europeană. Iată, asta putem face noi. În calitate de membri individual în calitate de grup politic, putem avansa, putem organiza audieri, seminarii și așa mai departe. Dar Comisia PETI atât poate să facă. Deci vă sugerez să facem același lucru și cu acest lucru. Trimitem către Învișitran cu titlul de informare și închidem petiția. Acum, domnul Labrea. Ne-a cerut să trecem la punctul 14, deoarece este un uh, punct care se referă la cetățeni francezi și apoi ne vom reveni la punctul 13. Petenții sunt aici. Vă urez bun venit, doamnă Emanuel Delteșe și doamna Antoine Vilelmin. Vă dau cuvântul. Bună ziua, eu mă numesc Anton Vilelmi, eu sunt membru unei asociații bruxeleze și am să vă vorbesc despre survolarea Bruselului, sediul instituțiilor europene. Ne confruntăm cu o situație unică în Europa. Avem o politică de dispersie intenționată a zborurilor asupra zonelor cele mai populate din orașul Bruxelles, peste un milion de persoane sunt afectate. Aeroportul Bruxelles-Zaventem este cel mai problematic în acest sens. Încearcă să maximizeze numărul de persoane care îl tranzitează și numărul de zboruri, dar nu la niciun fel de măsură ca să rezolvă problemele cu probleme de mediu și um, de parafonică. Deja de foarte mulți ani, zborurile de noapte sunt deviate pe deasupra centrului Bruselui. Avem planuri de reducere a acestor lucruri, însă iată că nu s-a făcut nimic pentru a remedia această problemă. Există o încălcare majoră a directivei din domeniu și doamna Letexie va spune, ne va câteva detalii. Într-adevăr, planurile acestea au fost uh, contestate foarte mulți de către cetățeni. Tribunalul de prima instanță pe 31 iulie 2014 a hotărât oprirea tuturor acestor rute care au fost puse în aplicare din februarie 2014. Statul belgian a executat aceste decizii uh, în mod parțial, însă a înaintat și un apel. Situația globală este foarte problematică. Sănătatea publică este afectată. Aeroportul Bruxelles continuă să încalce anumite directive europene. Domnule Valesa, domnule președinte, iată care sunt propunerile noastre. Pentru directiva 2249 vis-a-vis de mm, poluarea fonică, statul belgian încalcă această directivă. Această directivă spune că statele membre trebuie să pună în aplicare planuri pentru reducerea zgomotului în zonele apropiate aeroporturilor. Articolul 8, paragraful 5, spune că aceste planuri trebuie să fie la dispoziția autorităților competente, dar trebuie de asemenea să se asigure că nu se depășesc valorile limită relevante. Această directivă ar fi trebuit să fie transpusă în dreptul belgian, însă acest lucru s-a desfășurat într-o manieră defectuoasă. Flandra, Valonia și Bruxelles nu a transpus corect această directivă. statul belgian are responsabilitatea gestiunii traficului aerian. Însă, regiunile, regiunile sunt cele care își pun în aplicare planurile proprii. Cu de exemplu, domnilor și domnilor, între 6 și 7 dimineața există cel mai multe încălcări. Se încalcă grav normele OMS. Plafonul stabilite de 45 de decibeli. Însă între 9 și 11 sonometre, audiometre bruxeleze trec pe roșu în ceea ce privește numărul de decibeli. Ne bucură faptul că Comisia se gândește să ceară Belgiei să revizuiască planurile relevante din domeniu și să facă acest lucru la fiecare 5 ani. Această actualizare trebuie să fie discutată cu societatea civilă. Totuși, noi mai cerem și alte măsuri. Această petiție ar trebui să nu fie închisă câtă vreme planurile nu sunt, actual, nu sunt prezent, planurile de actualizare dintre cele, din cele trei regiuni nu sunt prezentate și câtă vreme nu aflăm și hotărârea finală din sistemul de justiție belgian. Dorim să știm de ce statul belgian nu pune în aplicare directivele necesare și împiedică regiunea Bruxelles Capitală să pună în aplicare această directivă. Dorim ca Belgia să, dorim ca Belgia să se imputeze că nu respectă directivele relevante. Yes, thank you. Da, mulțumesc. este planul de acțiune pentru aeroportul Bruxelles. E ceva cunoscut, nu e nicio surpriză. Comisia a întrebat uh, autoritățile belgiene de ce nu au un plan de acțiune, hmm, ce fac pentru a se aplica și în Bruxelles, pentru că în Belgia există un sistem unde sunt trei regiuni și fiecare regiune se ocupă de partea ei. E nevoie de clarificări. I must say that it... Trebuie să vă spun că e amuzant când spuneți că Belgia e oarecum împărțită în trei regiuni. Știm cum Belgia e mai mult o stare de spirit decât o țară. Dar uh, e interesant răspunsul și acum să vedem ce au de spus colegii. Mai întâi Eleonora Evi. Okay. Sì, grazie. Eu... Mulțumesc. Eu aș vrea să mă refer și la petiția anterioară nu cred închiderea acestei sau acestor petiții ar fi o idee bună și să vă explic de ce nu. E adevărat că Parlamentul și instituțiile europene încearcă să lucreze cât mai bine, să facă față acestor probleme legate de transporturi și de poluare, ca și schimbărilor climatice. Dar trebuie să spunem de asemenea <clears throat> că în comisia noastră, mulțumită semnalelor transmise de cetățeni, Comisia de Petiții are sarcina de a face un uh, instantaneu al uh, problemelor care apar în diverse teritorii în ce privește aplicarea reglementărilor. E adevărat că există situații care țin evident de competența națională. E vorba de subsidiaritate și fiecare stat membru ar trebui să se ocupe să pună în aplicare planurile de acțiune pentru a limita zgomotul de pe aeroporturi. Dar trebuie să spunem de asemenea că în acest domeniu și Europa ar trebui să joace rolul de controlor al termenelor și procedurilor. Dacă trebuie să fie informată populația, și un aspect uh, pentru care ne batem adesea, spunând că e necesar să asociem populația atunci când se fac planuri de gestionare a teritoriului și dacă e un plan teritorial, ca și planul de acțiune pentru limitarea zgomotului. Cazul de față mă aștept ca comisia să aibă posibilități de acțiune, o marjă de intervenție care să permită să mm, strângă cu ușa statele membre ca să acționeze în direcția cea bună, pentru că altfel se folosește paravanul uh, subsidiarității pentru a nu face nimic în avantajul populației care consideră că instituțiile europene sunt încă și mai îndepărtate de ele, când de fapt e vorba de probleme cu care se confruntă în viața de zi cu zi. Oamenii care trăiesc lângă aeroporturi sunt uh, victime în fiecare zi. Ar trebui să existe reguli și reglementări, dar dacă statele membre nu se comportă în mod adecvat, consider că e greu de făcut să se facă Da, doamna președinte. Asta ține de domeniul aplicare legislației europene, pentru că există un nou regulament de anul trecut 598 din 2014 în legătură cu stabilirea de reguli și proceduri în ce privește introducerea de restricții legate de zgomot la aeroporturile din Uniune. Înainte era directiva 2002 și în special articolul 8 din directiva respectivă există o obligație de a organiza o consultare publică în legătură cu planul de acțiune legat de aeroport. În cazul nostru ar fi aeroportul Zaventem, mm, ceva creat din 2010. Aici o altă petiție și intră sub uh, legislația europeană pe care trebuie să o respecte statele membre. Deci ce ne-a spus dumneavoastră e valabil pentru alte petiții, dar nu pentru cea de față. Ai, Da, dacă îmi permiteți, sigur. Exact asta doream să subliniez, faptul că trebuie să subliniem sensibilizarea publicului, participarea publicului la adoptarea acestor planuri. Desigur că mă aștept ca Comisia Europeană să ne dea un răspuns. Da, și în acest caz Comisia n-a făcut suficiente e bine să vă duceți și să reveniți cu informații mai bune în legătură cu modul în care aplică noua directivă și în special articolul 8 autorității din Belgia. Din noua directivă, care înseamnă de fapt că trebuie să se facă o consultare a publicului și n-am primit un răspuns complet în acest sens. Trebuie să facem asta. Deci, mai dorește cineva să intervină? Dacă da să reformulez ce a spus dumneavoastră. Avem regulamentul 598 care dă comisii un anumit cadru pe care să-l aplice statelor membre. Acum e la latitudinea statului membru aici. Factorul decizional belgian se evalueze întreaga situație. Presupun cu o anumită presiune din partea comisiei necesară aici, pentru că Altfel există o legislație europeană care se poate aplica și poate ar fi bine să cerem să se facă această <clears throat> consultare cu publicul și evaluare din partea statului belgen și odată ce se face, putem hotărâi ce să facem după aceea. Minunat. Deci, comisia să dea informații mai bune pentru data viitoare. Se poate face și în scris, în legătură cu dialogul continuu cu dumneavoastră și apoi noi, la nivelul comisiei noastre, le scriem autorităților belgiene cerând mai multe informații în legătură cu evaluarea zgomotului pe care trebuie să o facă, consultarea cu publicul în ce privește planul de acțiune legat de aeroportul Zaventem, care datează din 2010, și ce curs a dat hotărârii judecătorești și vom pune ca punct de informare pentru comisiile de transport și de mediu. Comisia dorește să mai intervin. Da, dacă nu vă deranjează, am discutat cu colegii. Aș încerca să clarific ceva, pentru că altfel schimbăm informații înscris pe aici pe acolo și mai creăm niște confuzie. Să nu vă simțiți jignită, dar avem trei acte normative europene. 2002-49, directiva zgomotului, care cere să se implice cetățenii în discuții atunci când se adoptă un plan de acțiune. Acest plan de acțiune ar trebui să fie revizuit din 5 în 5 ani, să se repete procedura din 5 în 5 ani. Apoi, în legătură cu măsurile și în special cu interdicția de zboruri, excluderea zgomot, zgomotului sau închiderea aeroportului, avem două acte normative. Unu, e ceva, directiva 2230, și noul regulament 598 care va intra în vigoare abia anul viitor, în 2016. Din acel moment se va stabili că în procedura de a decide în mod concret de interdicție sau limitarea zborului, nicio altă măsură, doar pentru limitarea zborurilor, trebuie să se urmeze o nouă procedură decizională. Nu doar că decide autoritatea competentă și închide dosarul și prende acțiune. Înainte de a lua o decizie, ar trebui să consulte și să facă o evaluare a implicațiilor economice cu cetățenii și ceva independent. Doream să clarific. Și apoi am luat comentariile de la petenție, am încercat să clarificăm asta ca să nu scriem de fiecare dată același lucru. Sper că m-am exprimat clar. Da, ați clarificat foarte mult. Și totuși, noi trebuie să păstrăm petiția deschisă, în primul rând, și să vedem ce se întâmplă. Trebuie să trimitem, după cum am spus, scrisoarea autorităților belgiene să le cerem să ne spună ce intenții au în legătură cu consultarea cu publicul și apoi scrisoarea către celelalte comisii parlamentare, ca ele să știe că s-a bucurat de o atenție deosebită din partea cetățenilor europeni și niciodată nu putem face ceva mai puțin. Măcar atât trebuie să facem. Și o să urmeze acțiunile următoare. Vom reveni la această chestiune la momentul potrivit. Bun. Acum, la petiția mult dorită din partea domnului Lavria 1484 din 2008. E o petiție veche referitoare la impactul polorii fonice și atmosferice asupra sănătății persoanelor care locuiesc în apropierea aeroportului Charles de Gaulle Roissy. Petentul e aici. Doamna Catherine Lăconci vă dau cuvântul intervenții în paralel. Așa. Cineva dorește să intervină mai întâi? Da, scuze. De obicei, dăm uh, cuvântul înapoi autorului petiției la sfârșitul expunerii. Nu știu dacă am sărit peste vreo etapă, mai ales pentru cei ale căror petiții au fost închise. Poate doreau să răspundă înainte de a trece la punctele următoare. You are absolute. Aveți perfectă dreptate, am greșit eu, spune doamna președinte. M-am gândit că fiecare autor e în sală. Am dorit să parcurgem câteva și apoi o să aibă cu toții posibilitatea să comenteze. Pentru că mi se pare că sunt subiecte foarte importante, nu doar pentru autorul petiției, ci și pe fond. Pentru că văd că toată lumea e în continuare în sală. Putem face așa? Desigur că ar fi trebuit să vă întreb de la bun început. Putem face așa? Minunat, vă mulțumesc. Și acum vă dau cuvântul doamnă Leconte. Mulțumesc, bună ziua, mulțumesc că îmi dați acum bună. În noiembrie anul trecut v-am spus care e situația de la Roasie din Franța. Situația e tot mai insuportabilă, zborurile sunt tot mai jos, aterizarea, decolarea, mai mult zgomot, poluare, atitudinile nu se mai respectă, se cere socoteala autorităților. La sfârșitul 2014 am primit scrisorii autorităților franceze, am citit răspunsul doamnei Royal, ministra ecologiei ce s-a întâmplat după un an. O să vă repet niște informații de anul trecut. Cartografia trimisă în 2014 răspundea cerințelor directive. Doamnele Cont, vă rog, nu mai turuiți harul ăsta, nu puteți fi interpretată. E imposibil pentru interpret să... Da, o să încetinesc, spune vorbitoarea. Încetinesc, da? Bun spunem că cartografia trimisă în februarie 2014 răspunde cerințelor directive 2002-30, o limite definite de Franța și nicio influență nu poate fi exercitată de comunitatea europeană asupra măsurilor din planul de acțiune ales de Franța. Așa am auzit anul trecut. Acest plan de acțiune și măsuri era în fază de proiect în legătură cu cartografia. Situația pe termen lung se bazează pe o limită externă care corespunde LDN 56, ceea ce nu e conform cu valoarea limită pentru zgomotul aerian în PPP, planul de prevenire de LDN 55. Pe de altă parte, cu ipoteza de trafic de 640 de milioane de deplasări în 2025 în planul de expunere a zborului din 2007 utilizat pentru cartografia pe termen de lungat Există o mai mică suprafață și populație care suferă de pe 2012 cu 497.000 de deplase. Și mă întreb în legătură cu cerințele directivei și acțiunile posibile ale comunității europene. Conținutul scrisorii doamnei Roal uh, spune că ppu ul de la Roasi a cerut mult timp pentru concertare, e argumentul evocat de doamna ministru. Trebuie să știți că consultarea publică, în general, nu e decât un simulacru de concertare. Se face totul ca să fie cât mai puțin accesibile sau deloc pentru populație, ca nici măcar nu află de existență. Dacă primiți planul de la Rosi, planul de acțiune și măsuri, acestea erau pe vremea lui de consultare publică. Și știu cum se face totul în amonte, ceea ce denunțăm astăzi ce instrumente pentru a stabili cartografia pentru zonele de zgomă, anumite măsuri în locuri publice, dar după cum știți, nu întotdeauna în sectoarele care suferă cel mai mult dacă nu sunt locuri publice. Acest comportament dă posibilitatea pentru a alegi puțin scrupulos să minimizeze problemele puse de traficul aerian. Civește valorile vor fi ponderate prin diverse calcule matematice, ca și când ea a reduce zgomotul care ne trezește noaptea la două dimineața, care ne deranjează foarte mult. Ne rămân măsurile din planul de acțiune pe care le așteptăm cu nerăbdare. Ce se întâmplă? Asociația de apărare împotriva zgomotului se recunoaște că are utilitate publică. A analizat măsurile din planul de la Roasie Iată esența. Cartografia prezintă aeroportul Roasie ca fiind unul dintre cele două puncte negre de zgomot, prin numărul de deplasări de avioane și populația care suferă de zgomot, ceea ce confirmă impactul sanitar pentru care Europa așteaptă măsuri speciale. Analiza detaliată ne arată că propunerile făcute de statul francez nu sunt la înălțimea mizei. Măsurile sunt fie pe lângă subiect, fie nu respectă actele din 89 uh, de a preveni și reduce mediul în mediul exterior și nu în interiorul locuințelor. Iată. Stăpâniți urbanizarea în jurul aeroportului examinând planul de expunere la zgomot. Asta nu corespunde niciunei din cele trei obiective. Să se încurajeze izolarea fonică, îmbunătățirea dispozitivelor. Nu doar din 2013 a existat un blocaj al taxei pe zgomot pe diverse dosare, dar din 2015 s-a dat înapoi în ce privește izolarea fonii. Continuarea campaniilor de informare fără buget la ce servesc revizuirea planului uh, de legat de zgomot și a planului de expunere la zgomot, încă și mai puțin. Prin ce aceste măsuri sunt amparate? Nu măsoară, nu previn și nu reduc zgomotul în mediul înconjurător. E vorba de zgomotul exterior în directiva 2002-49. Izolarea fonică nu poate să facă parte din acest plan de acțiune legat de aeroportul respectiv. Constrângeri de exploatare să se interzică <clears throat> avioanele zgomotase, mai ales noapte, acțiuni din 2012-2013. Nu se prevede nimic în 2015-2020, nu sunt noi restricții. Dezvoltarea procedurilor de zbor cu mai puțin <clears throat> zgomot acțiuni din uh, SFM 2012, reduceri de zgomot mai mici decât cele anunțate. Deci nu avem nimic de așteptat în următorii 5 ani. Continuarea aplicării unor uh, tipuri de aterizări mai puțin zgomotoase care se referă la, la populație și ceva sub 56 de decimeni. În ce privește aterizarea spre sud sau decolarea spre vest, nicio evaluare a rezultatelor acestei măsuri ce privește reducerea zgomotului pentru cei care sunt uh, doamnele cont. Vă rugăm frumos, spune doamna președinte, vă rog să încheiați. Avem fiecare membru câteva minute la dispoziție. Doream să trec în revistă să vă dovedesc că nu se poate. Aceste măsuri nu corespund directive. Aplicarea unei noi rețele de traiectorii de decolare, ceva care s-a făcut în 2012 nu e un nou motiv, nici o voință de a aplica în, spre sud, în Franța. Decolarea în pragul pistei, o altă măsură propusă, o practică aplicată din 2010 pentru 26% din zboruri care nu îmbunătățește, îmbunătățește situația scăderea de decibeli imperceptibilă. Dezvoltarea monitorizării zgomotului e ceva de interes, va permite o cartografiere mai clară continuarea urmăririi și publicării indicatorului de măsură de energie sonoră a platformei, IGMP, eroare pentru că nu e indicatorul decis în evaluarea zgomotului în mediu. ELDEN. Trebuie să țină cont de studii și de dezbatere studii lansate, dar nu s-a ținut cont de rapoartele respective. De ce acum? Și în cei cinci ani următoare. E vorba de o concertare care nu răspunde la cele trei obiective. Constatați ca și noi că e o manipulare care are loc în deținutul vieții noastre în aceste măsuri care ar fi trebuit să vă fie propuse. Cum poate comunitatea europeană să acționeze cu eficacitate împotriva acestor abuz? N-ar putea să fie invitat cineva aici din partea comisiei? Vă mulțumesc. Doream să adaug am înțeles, nu o să continu la nesfârșit. Nu, nu. Intervenții în paralel. Nu se face nimic în interesul celor care suferă. Da. Doamna președintă, noi vă mulțumim și noi. Și acum deschid discuția pentru colegi. Mai întâi, domnul Lavrie. Oui, madame la présidente. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Am îmi cer scuze, trebuie să dau cuvântul comisiei în primul rând, îmi pare rău. Credeam că am fost promovat și eram deja la comisie. Niciodată nu se știe. S-ar putea să ajungeți într-o poziție dificilă, însă nu aș dori să fiu acolo. Are cuvântul comisia. Foarte pe scurt, situația este monitorizată, primim în continuare informații, din câte știm nu există plan de acțiuni pentru aeroportul Paris-Charles de Gaulle. Uh, a existat un aviz motivat în legătură cu în legătură cu particulele excedentare, însă în afară de asta nu deținem alte informații. Acum aveți cuvântul. Domnule Lavrie, mulțumesc, domnule președinte. Este primul dosar de petiții din Franța pe care m-am, de care m-am ocupat acum un an uh, ca membru suplimentar al Comisiei Petiții A fost declarat uh, acceptabil de, în 2009, deci de mai bine de șase ani uh, colegii noștri se discută acest dosar. Comisia, care tocmai s-a exprimat, este foarte politicoasă în ceea ce privește Franța uh, în uh, concizia sa. Însă, ce vedem? Uh, scrisoare după scrisoare, Franța nu își respectă niciunul dintre angajamentele sale. În ceea ce, ce privește zgomotul în mediu, o scrisoare din 3 30 martie 2015, primită de către Comisie, se constată că Franța a informat Comisia în noiembrie 2013 că s-a elaborat un plan de acțiune pentru aeroportul Roissy-Charles de Gaulle și că este în curs o consultare publică din noiembrie 2013. La, în februarie 2015, Comisia încă nu a primit uh, acest plan de acțiune. Ori este o problemă de competență în uh, administrația franceză, ori este o uh, voință uh, deliberată a autorităților de a nu se supune. Uh, în ceea ce privește calitatea aerului, Comisia a constatat că anumite stații au semnalat până la 139 de depășiri a limitei zilnice. Eh, da, și norma europeană permite doar depășirea în 35 de zile. Am și poziția colegului Valensa în legătură cu funcționarea Comisiei PETI. Nu noi trebuie să știm să evaluăm dacă regulamentul este adaptat sau nu, ci Parlamentul și prin comisie să impulsioneze comisia să schimbe directivele, însă trebuie să veghem ca cetățenii să aibă texte care poate, care să poată să fie utilizate și ca aceste texte să fie respectate. Există două mm, aspecte aici în ceea ce privește zgomotul guvernului francez tărăgânează lucrurile, uh, amână procedurile și nu publică textele. Uh, mi se pare aproape penal acest lucru și în al doilea rând calitatea aerului Uh, se constată depășiri care contravin directivelor europene și mă întreb dacă comisia uh, și cred că, că comisia noastră PETI ar trebui să fie fermă în ceea ce privește statul francez și comisie pentru că aceasta să acționeze față de statul francez pentru a nu fi nevoiți anul viitor și anul, anii după aceea să constatăm același lucru, pentru că există o lipsă de uh, responsabilitate și răspundere în fața cetățenilor noștri. Mulțumesc, Eleonora. Sunt foarte de acord cu cele spuse de colegul meu și aș adăuga următorul lucru. A mie mi se pare că, în special atunci când vorbim despre proceduri de încălcare, în ceea ce privește uh, calitatea aerului, întotdeauna se face un fel de balet între Comisia Europeană și care inițiază această procedură, după care statul membru uh, prezintă niște planuri, după aceea aceste planuri nu sunt respectate sau limitele de timp sunt depășite și tot acest dans durează ani și ani de zile. Nu este vorba de o soluție adevărată și concretă la o problemă se spune că sectorul aviației este unul important în creștere, însă acest lucru nu împiedică să ne confruntăm în mod serios cu problema poluării atmosferice. Și cu atât mai mult, după cum se vede, ă, după cum am văzut în ultimele luni, cazul Volkswagen, că redactăm reguli aici ca, în calitate de colegiuitori, decidem legi și norme care în definitiv nu sunt respectate sau că nu sunt chiar încălcate, vedem că există o diferență extrem de mare între teorie și practică. Eu cred că am, ar trebui să încercăm să fim mai serioși și aceste petiții ne arată că mai avem încă mult de făcut. Mai dorește și altcineva să ia cuvântul? foarte bine. Înțeleg așadar că trebuie să păstrăm deschisă această petiție. Am transmis o scrisoare nu mult în timp în urmă autorităților franceze și răspunsul primit nu a fost satisfăcător. În special atunci când vorbim despre planul de acțiune și consultarea publică legată de aeroportul Charles de Gaulle, Trebuie să solicităm și Comisiei să își intensifice puțin activitățile în ceea ce privește responsabilitățile Franței și să acționeze. Lipsa unui răspuns nu este un răspuns suficient, în special în ceea ce privește conformitatea cu directivele în vigoare. Nu vrem să prevedem să anticipăm o situație în care să se deschidă proceduri de încălcare și asta se va întâmpla dacă Franța nu răspunde la întrebările care îi sunt adresate. Aceasta ar fi propunerea mea și văd că cei câțiva colegi care încă nu au plecat acasă sunt de acord. Foarte bine. Așadar, acum ne întoarcem la petiția 14 pe care am sărit-o. Nu, îmi cer scuze, 13. 1739 din 38 din 2013 din din partea Asociației Comitato contro l'ampliamento dell'aeroporto di Ampugnano Siena din Italia, privind opoziția față de extinderea aeroportului Siena și față de războiile de noapte și petiția 2355-2013 în legătură cu interdicția operațiunilor de zbor pe timp de noapte la nivelul Uniunii Europene cu scopul de a proteja cetățenii de poluarea fonică cetățenii petiționari nu sunt aici, însă comisia este prezentă și îi dau cuvântul. Nu avem observații suplimentare. Siena este din competența directivei. Uh, aeroportul de la Siena nu cade sub competența celor două directive pentru că are sub 50.000 de locuitori, de călători, de zboruri. Mai există și următoarea petiție, tot din 2013, în legătură cu interdicția zborurilor de noapte. Ați dorit să interveniți pe aceste petiții? Nu trebuie, puteți să interveniți sau nu. Deja am, am, ne-am exprimat în legătură cu această interdicție. Bine, atunci dau cuvântul membrilor. Nu avem foarte mulți eurodeputați prezenți în acest moment, dar uh, îi rog să mă ajute, pentru că nu pot eu să fac totul aici. Apare un nou membru al nostru, bun venit, care se întoarce. Este joi după masa și mulți dintre eurodeputați au, trebuie să călătorească înapoi, majoritatea dintre ei cu avionul și nu este un zbor de noapte de această dată, este un zbor de după masă. Așadar, acum s-a deschis. Cine dorește să intervină? Punctul 13, Iarec. If nobody wants... Dacă nu dorește nimeni să intervină, atunci propun următorul lucru să... Îmi cer scuze, dacă îmi dați voie. Transmitem petiția Comisiilor Envi și Tran pentru informare și închidem petiția. Asta putem să facem pentru că Comisia a fost foarte deschisă în legătură cu legislația existentă și directivele în vigoare. Veți primi cuvântul ulterior când vom rezuma toate aceste puncte. Foarte bine. Trecem la punctul 16, peți, petiția 0169 din 2007 împotriva zborurilor avioanelor deasupra unei zone rezidențiale la nord de aeroportul Madrid-Barajas și petiția 2688 din 2014 în legătură cu zgomotul zborurilor de joasă înălțime în Colmena Viejo, Madrid. Petiționarii nu sunt prezenți. Dorește comisia să intervină? quickly, the situation hasn't changed. Situația nu s-a schimbat, deci răspunsul este același pe care l-am dat în cazul aeroportului Charles de Gaulle. Așteptăm un răspuns și suntem în legătură cu autoritățile pentru a primi planul de acțiune. Ambele petiții sunt vizate pentru că situația este asemănătoare. În ceea ce privește Barajas, am făcut o primă analiză a cazului și se pare că este vorba de gestiunea traficului aerian, operațiunile care restrâng utilizarea spațiului aerian, care nu cad sub incidența regulamentului 5598 din 2014. Foarte bine. Vă propun așadar să așteptăm informații suplimentare din partea autorităților spaniole, care trebuie să fie transmise comisiei în legătură cu implementarea regulamentului și comisia, bineînțeles, va informa secretariatul în momentul în care primește informațiile solicitate. Foarte bine, acum avansăm. Trecem la punctul 17, petiția 1707 din 2014, în numele Asociației Coloniola pentru viitorul său, în legătură cu încălcările legislației de mediu în aeroportul Orio al Serio din Bergamo, din Italia. Și petiția 1813 din 2014 pe același subiect. Petiționarea este în sală, Silvia Arțufi, și dau cuvântul acum. Vă mulțumesc foarte mult. Ca președintă a Asociației Coloniola pentru viitorul său, mulțumesc uh, Comisiei PETI că îmi dă, dă posibilitatea de a vă prezenta situația. Ne-am adresat Europei pentru că instituțiile italiene nu și-au îndeplinit datoria de protecție. Vrem ca legile să se fie respectate, însă nimic nu s-a schimbat. Un cartier din Bergamo de 7000 de locuitori și 5 școli, trei campusuri pentru studenți au fost căzut victima unui aeroport care și-a depășit uh, limitele legale creșterea activității în acest aeroport uh, ține de uh, zborurile Ryanair, care reprezintă în jur de 80% din zboruri. Aceste această companie care este pusă sub acuzare pentru uh, utilizarea greșită a fondurilor a primit o serie de derogări din partea primarului orașului. Societatea de gestiune a aeroportului este de capital public majoritar și am dorit să știm dacă aceste subvenții pot să fie uh, considerate ca ajutoare ca asistență publică ilegală. În 2003 s-a autorizat redezvoltarea aeroportului în măsura în care se păstra un echilibru între aeroport și teritoriu. Acest aeroport este doar la 3 km de centrul orașului și la 2 km de cartierul nostru. Toate prevederile au fost ignorate. În decembrie 2015 vom ajunge la aproape 80.000 de deplasări aeriene atunci când limita uh, fusese fixată la 67.000 numărul de pasageri va ajunge la 10 milioane în decembrie, atunci când limita maximală fixată a fost de 6 milioane conform decretului de executare. Traficul aerian prevede uh, dezvoltarea spre est, spre zone mai puțin dezvoltate și nu spre vest, spre orașul nostru. Cartierul nostru nu ar fi trebuit să fie niciodată survolat însă situația este cu totul alta. Decolările au loc către vest, începând cu 2009, fără nici cea mai mică consultare publică. Aceste avioane survolează la joasă altitudine cartierul nostru pentru, cu un risc real pentru acești 7000 de rezidenți și 2000 de studenți. De altfel, școlile nu trebuie să fie prin lege niciodată sub ruta avioanelor. Acum câțiva ani, o comisie a considerat că cartierul nostru este o zonă de eh, unde că este o zonă reziden, o zonă unde nivelul de decibeli poate să depășească 55 de decibeli, con, con, contrar legislației europene. Este vorba de măsuri care au un impact de mediu foarte puternic. Primăria Bergamo ne-a înregistrat plângerea. Am avut două procese la Lombardia și la Consiliul de Stat această decizie de, a, de zonificare a fost uh, introdusă, însă uh, cartierul nostru este în continuare survolat de aceste zboruri, cu un nivel de poluare sonoră de patru ori mai mare decât limitele autorizate. Datele furnizate de către Sonopod și de Societatea de Gestiune a Aeroportului nu sunt controlate în mod independent. Alte încălcări dovedite în luna iulie 2015 uh, au avut loc atunci când Comisia Aeroportuară, pe de ENAC, a respins noua repartizare a traiectoriile, traiectoriilor, fără să dea posibilitatea cetățenilor sau asociațiilor să se exprime. Sperăm că Uniunea va confirma adevăratele valori și anume protecția sănătății și a mediului, care nu trebuie să fie sacrificate pe altarul beneficiilor economice, în special atunci când aceste interese Uh, afectează în mod distorsionat piața unică. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră la această dezbatere. Comisia poate și ea să intervină. Îi dau cuvântul dacă dorește. Good afternoon. Um, so, since the petition... Bună ziua. Având în vedere că, comisia, că petiționarea se referă la mai multe aspecte, aș dori să mă refer la aspectele principale. În ceea ce privește directiva EID, dacă creșterea în traficul aerian sau schimbările din uh, traiectoria aeronavelor nu duc, nu necesită intervenție asupra terenului, construcții, de exemplu, atunci schimbările asupra aeroportului nu intră în directiva EID, deci nu necesită o evaluare de impact de mediu. În ceea ce privește directiva 2001-42, acei, după cum am spus petiționarea în mod corect, conceptul de împărțire pe zone acustice este un plan care ar putea să intre în directiva respectivă, acest concept italian de lucru. Însă, având în vedere că harta aceasta acustică a fost anulată de către de către administrația locală, de către Curtea Administrativă locală, locală și acest lucru a fost confirmat de către Curtea a doua, noi considerăm că nu mai are sens să continuăm, pentru că deoarece deja autoritățile naționale au luat măsuri. În ceea ce privește directiva 2249 privind zgomotul, informăm petiționarea că deja avem o procedură de încălcare împotriva Italiei. Se referă la eșecul Italiei de a adopta hărți și planuri de acțiune privind poluarea fonică. Aeroportul Bergamo deja intră în uh, vizorul acestei proceduri de încălcare. În ceea ce privește poluarea atmosferică și directiva 52, 50, cer scuze vorbitoarea, Comisia a lansat o procedură de încălcare prin care dorește să țintească limitele de dioxid de azot care sunt um, depășite în zona respectivă, Bergamo. Aici mai doresc să adaug că Comisia anchetează și, și depășirea limitelor de particule 10, PM10. Și Bergamo intră și, în, și aici, în inițiativa Comisiei. Iată, după cum putem vedea, uneori lucrurile înregistrează uh, progrese. Avem deja două proceduri de încălcare împotriva Italiei. Deci avem două cazuri, două spețe deschise. Deci noi menținem deschise aceste petiții până în momentul în care avem o hotărâre judecătorească pe tema lor. În acest sens, dacă dorește Comisia PETI, putem întotdeauna trimite o scrisoare către reprezentația permanentă a Italiei din Bruxelles ca să îi informăm că noi urmărim îndeaproape acest, această speță și așteptăm rezultatele hotărârilor judecătorești. Acum îi dau cuvântul doamnei Gardini și apoi vom putea încheia acest punct. Mulțumesc, doream și eu să adaug câte ceva. Ceva care poate că ar fi de ajutor și poate ar putea fi util și cetățenilor să știe ce așteptări să aibă. Se pare că la scală deja pregătește un nou plan de dezvoltare care va fi supus regulilor europene. Acest lucru înseamnă că se va desfășura o evaluare de impact de mediu. Sperăm că vor fi utilizate toate datele disponibile. Dar iată, um, colega din Italia spune că este pesimistă. Deci, ce din Italia spun dacă doresc să mai ia cuvântul încă o dată. Spuneam că Loscalo Scalo această localitate se pregătește să prezinte în curând un nou plan de dezvoltare și se va realiza un nou plan, um, un nou, uh, o nouă evaluare de impact asupra mediului. Și mă întrebam dacă acest lucru este de ajutor. De arată că petiționarea m-a întrebat și a spus că este pesimistă și vrea să mai ia cuvântul președinta. Da, ținem notă de cele ce ați spus, vom include acest lucru în concluziile noastre în scrisoarea pe care o vom trimite autorităților italiene. Și astfel poate că vom putea aplica și mai multă presiune. Văd că sunteți de acord cu mine, cu această idee. Am putea face acest lucru? Da, bun, mulțumesc, excelent. Așa să facem. Este un caz deschis și noi vom menține și petiția deschisă câtă vreme se desfășoară întreaga procedură juridică. Vom aborda și autoritățile italiene cu o scrisoare oficială, în așa fel încât să spunem că noi suntem cu ochii pe ce se întâmplă pe teren, dar și în aer în Italia. Să trecem la următoarea petiție, 0112 din 2015, adresată de Roberto Barcaroli, de cetățenie italiană, privind poluarea cauzată de traficul aerian către și dinspre aeroportul Ciampino din Roma. Domnul Barcaroli se află alături de noi și am să-i dau cuvântul. Avem o prezentare PowerPoint, dar Iată, am să, o țin, am să țin prezentarea fără slide-uri. Eu doream să vă aduc aminte că aeroportul Ciampino este motivul pentru care am venit să vă prezint această petiție. Este vorba de aeroportul cel mai important din Italia, acolo vin zborurile dinspre Europa însă timp de mulți ani a operat în mod ilegal. A crescut foarte mult traficul aerian care s-a desfășurat pe acest aeroport din 2002 încoace. Însă, nu s-a respectat deloc, nu s-au respectat deloc directivele relevante în ceea ce privește poluarea fonică și nu s-au respectat nici legile naționale. Ciampino este unul dintre cele mai vechi aeroporturi din lume are aproximativ un milion de pasageri pe an, însă din 2002 a trecut de la un milion de pasageri pe an la 5 milioane de pasageri pe an. Creșterea este de 500% în numărul de pasageri. Totuși aici nu este vorba numai despre numărul de pasageri. Avioane de stat decolează de acolo, avioane militare și multe alte feluri de aeronave de salvare, toate aceste aeronave aterizează și decolează la doar 150 de metri distanță de locuințele oamenilor. Deci pista se află la 150 de metri de casele oamenilor. Întotdeauna a fost așa, de 100 de ani a fost așa. Orașul Ciampino se află la 150, 150 de metri de pista aeroportului. Așadar, avioanele care utilizează acest aeroport zboară deasupra parcului regional Apia Antica, la o altitudine foarte scăzută, iar această zonă este protejată. Este o zonă de importanță naturală și de importanță istorică. Sunt foarte multe ruine romane acolo. De arată avioanele zboară la altitudine foarte joasă în această zonă. De asemenea, avioanele zboară deasupra sudului Romei, la o altitudine foarte scăzută, iar această zonă conține 400.000 de locuitori. Bineînțeles, de zboară și deasupra or caselor din Ciampino și din comuna Marino. Acolo mai locuiesc încă 80.000 de oameni. Am cerut Comisiei Europene să înceapă o procedură de încălcare în acest sens. Autoritățile italiene sunt reprezentate de ENAC. ENAC și-a luat anumite angajamente să facă o evaluare ex post din 2002 se știe că a crescut foarte mult traficul aerian și s-a schimbat și structura aeroportului. De aceea e nevoie să se facă evaluarea acestor aspecte. De asemenea, ENAC s-a angajat și să asculte societatea civilă în aceste valori. Autoritățile europene au spus și ele că se va se vor implica și există și un plan principal pentru oraș care va avea foarte multe probleme din punct de vedere de mediu. Acest plan principal nu a făcut ceea ce au promis uh, autoritățile europene. Aeroportul vizat nu va mai fi un, un aeroport orășenesc, ci va fi un aeroport secundar. Deci nu se va mai supune anumitor limitări. Se aplică niște legi speciale, nu legile obișnuite și uh, accesul publicului se limitează la 30 de zile, nu, doar, nu la 60 de zile, cum este în mod normal. Evaluarea de impact nu va fi completă, va fi o evaluare limitată din cauza faptului că se utilizează o lege specială. Iată, cea mai recentă dintr-o lungă serie de minciuni pe care ni le-au spus autoritățile naționale vis-a-vis -vis de acest aeroport. Ni s-a spus că se va construi un aeroport la Viterbo, un alt oraș din Lațiu, din Lazio, care să înlocuiască aeroportul Ciampino. Dar apoi, asta s-a întâmplat în, 2000, în 2010. În 2012 a aflat că nu se va mai construi și aeroport la Viterbo. Au fost transferate zboruri și investiții la Fiumicino. Valoarea de mediu s-a făcut și nu va avea loc nici, această, nici acest transfer la Fiumicino în totalitate. Deci Șampino va primi în continuare un trafic aerian foarte mare. Comisia trebuie să se asigure că uh, autoritățile naționale italiene trebuie să respect, eh, respectă dreptul, respectă legislația. Comisia dorește să intervină, întreabă președinte? Da, după cum a spus petiționarul, avem o anchetă pilot, o procedură pilot de anchetă. Am cerut informații din partea autorităților italiene Acum câteva zile s-a lansat o nouă închetă, nouă procedură de valoare de impact pentru noul master plan. În uh, răspunsul anterior primit de către Comisie, autoritățile italiene s-au angajat să vizeze și lucrările care s-au desfășurat în trecut în această evaluare. Cu această ocazie aș dori să-l invit pe petiționar să ne înainteze toate observațiile sale care vizează acest aeroport. Și toate aceste observații trebuie să fie înaintate și Ministerului Mediului din Italia, pentru că termenul este începutul lui decembrie, pentru termenul pentru înaintarea de observații. Autoritățile naționale sunt cele care au responsabilitatea principală pentru verificarea situației pe teren. Ele sunt cele care pot uh, pune în aplicare măsurile necesare. Aș dori să mai spun și că această procedură specială de evaluare este în conformitate cu directiva noastră privind aceste proceduri. Am avut o procedură de încălcare pe această temă, însă ea a fost arhivată, deoarece această lege obiectivă, această lege italiană care a introdus procedura specială de evaluare, este în conformitate cu directiva noastră. Încă un aspect pe care doream să îl menționez se referă la poluarea fonică. Avem o procedură de încălcare care vizează eșecul de a adopta planuri de acțiune și hărți pentru zgomot și și aeroportul Ciampino este inclus în această procedură de încălcare. Vă mulțumesc. Dau cuvântul colegilor. Eleonora Evi. Mie mi se pare absurd că un aeroport de stat, aeroportul Ciampino din Roma, a operat atâta mari de vreme, 13 ani, fără o evaluare de impact asupra mediului. Acest aeroport, practic, a operat fără niciun fel de limitări. nu așa? Evaluarea aceasta de impact se presupune că are loc înaintea unui, uh, unei, înainte luării unei măsuri, ca să știm care ar fi impactul acelei măsuri. Așadar, eu mă întreb cum se poate realiza o evaluare de impact după 13 ani și dacă tot se face, cum putem, în mod obiectiv, să evaluăm criteriile. Este esențial să facem ceva. Este esențial să facem aceste valori. Dar mie mi se pare că este de necrezut. Este de necrezut că instituțiile europene nu au monitorizat ce s-a făcut acolo și când s-au făcut, făcut aceste lucruri. Cu toții știm că ține de responsabilitatea statelor membre să facă evaluări de impact. E o chestiune de subsidiaritate, dar ar trebui și Uniunea Europeană să ia măsuri ca să se asigure că se aplică regulile care se adoptă în aceste instituții europene. Mă întreb dacă se află aici vreun reprezentant al guvernului italian. Eu sper să fie, dar presupun că nu este niciun astfel de reprezentant în sală. Iată dovada care ne arată ce fel de atenție se acordă acestor chestiuni. Sper că Italia va încerca să rezolve aceste probleme cât mai curând posibil. Problema afectează foarte multe familii. Pe slider puteți vedea foarte clar faptul că distanța între aeroport și casă este doar 150 de metri. E o palmă de pământ. Și aeroportul practic se află în mijlocul orașului. După cum a spus și petiționarul, în apropiere se află și Parcul Natural Apia Antica. Avem toate aceste situri culturale și naturale, care trebuie să fie protejate, dar nu sunt protejate. Acestea fiind spuse, sper că se vor lua toate măsurile necesare ca să obligăm cât mai mult autoritățile italiene să rezolve această problemă. Petiția trebuie să rămână deschisă. Încă o dată trebuie să fie luate toate măsurile necesare. But you are also... Nu vedem uh, panoul cu numele. Sunteți coleg, vă rog să vă prezentați și aveți cuvântul. Da, desigur. Mă numesc Dario Damborano, grupul FTD. 5 stele. Am fost ales în uh, circumscripția din care vine autorul petiției. Am ceva de adăugat, nu foarte mult față de ce a spus autor. Dar vorbind în termeni concreți, la Roma se va sărbători un jubileu. Și se pare că pe lângă încălcarea în legislație va exista o creștere a numărului de zboruri, deci va fi și mai multă poluare și mai mult zgomot. Mi se pare că e ultima soluție aici ca Europa să intervină. Se spune că altfel Europa își pierde credibilitatea. Aceasta ar fi o cale de reafirmare a faptului că cetățenii Uniunii Europene se interesează de starea Uniunii, pentru că sunt situații ilegale în unele state membre. Mulțumesc. Of course we do. Desigur că ne interesăm și ne pasă foarte mult, suntem cu toții cetățeni europeni și întotdeauna trebuie să ne pese unora de alții. După cum ne-a spus deja Comisia, anchetele în derulare eh, se desfășoară și Trebuie să primim informații actualizate și în legătură cu ce informații s-au transmis comisiei doar recent, dacă am înțeles bine. Și așteptăm cu interes să, să revină comisia, să ia legătura cu secretarul comisiei PETI cât de curând posibil. Și de asemenea, aș vrea să mă adresez acum autorilor petiții și să repet ce li s-a spus din partea Comisiei că observațiile dumneavoastră trebuie să fie trimise și autorităților naționale și asta poate să fie foarte util. Și noi, desigur, <clears throat> dacă sunt de acord colegii, aș propune ca noi să menținem petiția deschisă, e o anchetă în derulare și trimitem o scrisoare foarte succintă adresată autorităților italiene solicitând clarificări uh, pe fondul problemelor ridicate. Și vă rog să mă credeți, dragi colegi, că au fost situații în care o simplă scrisoare de la comisia noastră a schimbat foarte mult situația. <clears throat> Nu vă spun asta așa de politețe. Chiar s-a dovedit că e un model de lucru atunci când autoritățile își dau seama că noi urmărim uh, o problemă, întreprind diverse măsuri. Și acele scrisori pot fi date publicității, pot fi comunicate mass media pentru o mai mare sensibilizare. Putem încheia discuția în acest sens? Mulțumesc! Și acum am o listă foarte lungă aici de petiții <clears throat> și autori care o să le dau cel mult două minute pentru că apoi trebuie să trecem la alte puncte. Mai întâi, Susan Yegan sau colegul, oricare dintre dumneavoastră. Mulțumesc. John Stewart și sunt colegul lui Suzanne. Mai întâi să vă mulțumesc că v-ați că ați trimis uh, petiția noastră la alte direcții, ar fi foarte util. Cred că, de fapt, Problema este că ar putea să fie pericolul ca nimeni să nu se ocupe de problema asta a taxelor și impozitelor. După cum ați spus, pe bună dreptate, s-ar putea să nu încalce regulile directivei în vigoare acum, dar în egală măsură statele membre, pe plan individual, sunt foarte reticente să introducă <clears throat> taxe pe carburanții din aviație pentru că se tem că nu vor mai fi competitive cu alte țări. Ce aș vrea să rețineți? Că există pericolul real să nu se întâmple de fapt nimic uh, real, pentru că nici Uniunea Europeană nu consideră că e răspunderea ei și nici statele membre care se tem să facă ceva separat. S-ar putea să fie o problemă de concurență aici. Iar Suzan o să intervină în ultimele 45 de secunde. Mulțumesc doream doar să întreb cum am putea noi să participăm pe viitor la această procedură, să nu pierdem legătura cu propria noastră petiție. Eventual să-mi trimiteți un răspuns valabil pentru toți cei implicați. În rest, aș vrea să vă mulțumesc pentru că am observat că ați luat notă de dimensiunea problemei care a generat uh, această inițiativă cetățenește în întreaga Europa. Lucru care a devenit foarte evident astăzi ce amploare are problema. Și aș vrea să rețineți acest mesaj. Mulțumesc. Vă mulțumim. <clears throat> Acum Manfred Brandt. Nu. Emmanuel Lotexi, Antoine Villemi. Aș vrea să vă mulțumesc, doamnă președintă, și Comisiei de Petiții că ne-ați ascultat, că lăsați petiția deschisă, că înțelegeți dimensiunea problemei și că cereți explicații Belgiei. Aș vrea să fac două precizări. Mai întâi, Belgia în fine, are ea trei regiuni, dar oricum e statul federal belgian care are responsabilitatea de a pune în aplicare regulile aeriene și responsabilitatea de a aplica legislația europeană pe teritoriu și răspunde în fața instituțiilor europene. Apoi o precizare pentru DG Mediu. Se spune că sunt mai multe legislații europene. Înțelegem noi că sunt mai multe acte normative europene, cunoaștem regulamentul 594 din 2014, dar petiția noastră vizează un punct precis din directiva 2002/49, care vizează să pună în aplicare <clears throat> planuri de acțiune legate de zgomot în statele membre și Belgia. Nu a elaborat un astfel de plan și nu doar pentru că nu e o concertare cu publicul, ci și prin este structura statului belgian care face ca planurile să fie aplicate la nivel de regiuni sunt contradicții între ele și până la urmă nu se întâmplă nimic. E o totală ineficacitate, un blocaj complet al aplicării planurilor de acțiune legate de zgomot. Rezultatul este că trăim o încălcare a tuturor regulilor de bună guvernanță și bune practici internaționale recunoscute de ICAO, de a evita survolul zonelor locuite. Avioanele sunt asupra centrului capitalei și insist Înțeleg că sunt o serie de proceduri de infracțiune deschise împotriva altor state membre. Noi suntem în centrul Uniunii Europene, al instituțiilor, și Comisia trebuie să deschidă o procedură de infracțiune împotriva Belgiei pentru nerespectarea directivei 2002-49. Mulțumesc. Mulțumim. Doamna Leconte, dacă doriți cel mult două minute, nu, 30 de secunde. Vă mulțumesc. Constat că Franța, încă o dată, nu e la înălțime și, prin urmare, se confirmă ce s-a întâmplat la Paris marți seara cu aleși asociații când ne-au primit la Ministerul Ecologiei, unde până la urmă nu s-a spus nimic. În fine, ne-au spus, vă rugăm să faceți propuneri ceea ce nu prea interesează pe nimeni. Oricum, sunt încântată că de, rămâne deschisă, indispensabil și sper că și Comisia va acționa față de guvern, care e un guvern infractor. Mulțumesc. Mulțumim. Silvia Arțufi. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, o să-i dau cuvântul unei membre, doamna Gabriela Peșe. Mulțumesc. Vrem să confirmăm ce a spus domnul Tamporan. Ne-am adresat Uniunii Europene din anumite motive. <clears throat> Am prezentat solicitările tuturor instituțiilor italiene fără să obținem nimic de la președinte, de la prim-ministru, de la Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor. Pot să fac o listă nesfârșită, nu s-a schimbat nimic. am introdus uh, acțiuni în justiție care au costat mult, uh, fără să se schimbe ceva. Un nou studiu de impact, de mediu, se va realiza, dar avem o evaluare de impact de mediu, dar nu are nici valoarea foii de hârtie pe care e imprimată, nu s-a respectat nimic s-au depășit toate limitele. Se vorbește chiar de extinderea unui aeroport care inițial era mic și care uh, trebuia să fie urban și a devenit până la urmă al treilea aeroport ca dimensiune din Italia. Mi se pare că nu e rezonabil să se meargă pe această cale, pentru că la 50 de kilometri există un alt aeroport care nu e utilizat. Montichiari, al cărui impact de mediu este practic zero, avem acest plan național aeroportuar, planul AMATO și pentru noi e de neînțeles situație. Știm pur și simplu că dacă intervine Uniunea Europeană o să obține mai mult decât ce am obținut până acum, adică nimic, adresându-ne tuturor instituțiilor italiene. Iată glasul unei adevărate europene. Vă rog să mă credeți că mă bucur să vă aud. Așadar, se încheie deocamdată aceste puncte legate de linii aeriene și poluarea provocate de ele. Mai am un vorbitor pe listă. Roberto Barcaroli, aveți cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc comisiei pentru faptul că țineți comisia, petiția noastră deschisă. Mulțumesc și Comisiei Europene care menține procedura de infracțiune deschisă împotriva Italiei, dar autoritățile naționale vor trebui să se ocupe de cazul din Italia, după cum a spus și colega Bergamasca nu e foarte eficace că s-a introdus o acțiune față unui judecător național. Am depus 1500 de plângeri, vom continua să depunem, dar pentru Italia asta nu e ceva de mare eficacitate. Procedura de evaluare de impact de mediu lansată de ENAC, Autoritatea Națională, în ultimele zile, s-a lansat doar din cauza procedurii e-pilot lansată pentru că Comisia de Petiții s-a interesat dacă Comisia pentru Petiții și Comisia Europeană <clears throat> scad presiunea și atenția legată de aceste dosare față de autoritățile italiene, acestea din urmă vor continua să nu facă nimic și să mintă. Deci vă rugăm să mențineți petiția deschisă, ceea ce va permite Italiei să progreseze spre respectarea normelor europene. Președinte, eu pot să vă asigur că am luat notă de afirmațiile dumneavoastră de astăzi, de aici și de asemenea pot să vă asigur că v-ați adresat și nu v-ați adresat în van Comisiei de Petiții și Uniunea Europene. Noi tratăm cu seriozitate problema, dar avem și noi un mandat limitat al activităților și legislația în vigoare principiul subsidiarității directivele europene și noi trebuie să realizăm un echilibru cu atenție între cele două. Totuși, cred că am făcut ceva bine astăzi, un exercițiu bun cu abordare orizontale. Dumneavoastră, autorități, autorii petițiilor, ați putut asculta ce are de spus unul sau alții dintre colegi, să vedeți diverse aspecte ale petițiilor pe care le-am primit. Abordarea orizontală va fi și ea prezentată Comisiei pentru Transportul și Comisiei de Mediu și cu o scrisoare din partea noastră care prezintă interesul deosebit uh, exprimat de cetățeni uh, <clears throat> numărul de semnături de care vă bucurați și <clears throat> problemele de mediu provocate. Și să nu uităm suferințele omenești provocate, la care v-ați referit cu toții. Cred că asta putem face noi în această etapă și prin asta aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru prezență, pentru că ați călătorit de departe până aici la Bruxelles. Azi ați avut noroc că era soare, acum s-a înserat, dar vom continua să rămâne problema. E în legătură cu întrebarea, oricând puteți la legătura cu Secretariatul Comisiei de Petiții, să vedeți uh, în ce fază e dosarul, ce s-a întâmplat, dacă există cazuri asemănătoare și așa mai departe. Vă rog să faceți asta, să păstrați legătura cu noi și vom încerca să depunem toate eforturile să păstrăm legătura cu dumneavoastră, să vă transmită mesaje și informații. Așadar, dumneavoastră tuturor, interesați de petițiile legate de aeroporturi, vă mulțumim că ați venit. Drum uh, bună uh, siguranță spre casă și numai urări de bine. Acum trecem mai departe la petiții legate de un domeniu cu totul diferit. 23-48 din 2014 legată de restricții asupra populației de lupi din Saxonia, în Germania, și alta, dar o să le examinăm pe rând. Domnul Adolf Witt este în sală. Dacă da, îi dau cuvântul. Could you please use the micro? Dacă vreți să vorbiți, vă rugăm să porniți și microfon. Mulțumesc în numele cercurilor cinegetice din Saxonia Orientală. Aș vrea să vă mulțumesc că ne permite să prezentăm această petiție. Avem măcar o dată impresia că preocupările cinegetice se fac și ele auzite aici. Din păcate, nu se întâmplă întotdeauna. Adesea avem impresia că lumea e sordă de când am prezentat petiția anul trecut, populația de lup a continuat să evolueze rapid. E un succes de netăgăduit al directivelor Uniunii Europene în materie de natură. Pentru ca lucrurile să fie clare, aș vrea să subliniez că noi credem sincer că lupii, ca și alte animale, au dreptul de a avea populații viabile și de a coabita cu omul în ecosisteme naturale. Cu toate acestea, această reușită are de corolar și conflicte mari. Crescătorii pierd mai multe animale din crescătorii <clears throat> și în consecință există astfel de daune. O scădere a populației uh, de anumite animale, dispariția unor populație endemice, deci probleme pentru crescătorii de animale și o pierdere a calității de viață pierderi tot mai mari la animalele de fermă și la căprioare, ceea ce poate să ducă la o scădere sau ca la o dispariție a muflonilor locali, care sunt uh, mâncați de lupi. Astfel de lucruri sunt cele pe care le critică vânătorii din punctul de vedere al biodiversității. Scopul nostru este să schimbăm gestionarea și să se ajungă la un echilibru între acceptarea de către populația locală a nevoilor de a menține populația de lup. Noi suntem convinși că o soluție pentru a ieși din impas este de a reglementa populațiile de lup în coordonare cu regulile și regulamentele internaționale. Pentru că populațiile de lup din Europa <clears throat> nu mai sunt periclitate. Există 10.000 de lupi uh, care trăiesc în uh, Uniunea Europeană în prezent. În 2004 lupul era clasificat ca nemai fiind specie amenințată. Faptul că populația de lup au fost protejate și apărate înseamnă că <clears throat> nu mai e nevoie să fie <clears throat> protejați în mod deosebit. Studiile științifice publicate în 2013 în Polonia au arătat că, de fapt, populațiile de lup se amestecă liber genele populațiilor din Polonia Occidentală și din Germania se amestecă. Aș vrea să vă spun că prin petiția noastră, vânătorii din Saxonia răsăritană sunt în favoarea îndepărtării populației de lup din anexa 4 a directivei habitatelor să se mute la anexa 5. Suntem în favoarea păstrării populației de lup uh, în corespondență cu nevoile societății. Lupii nu pot fi acceptați în general pentru că sunt animale de pradă și răspândesc boli E nevoie de o gestionare a lupilor. într-o manieră acceptabilă. Lupii au dreptul să trăiască în populații, populații viabile împreună cu omul. Membrii grupului de acțiune privind lupii sunt pregătiți să participe la dialog, la cooperare și la schimburi de experiențe pe plan local, național și internațional <clears throat> pentru a rezolva conflictul dintre lupi și oameni. Acestea sunt uh, scopurile precizate în iunie și pe care le sprijinim în continuare, conținute și în documentul care a fost prezentat la Dresda. Mulțumesc! Mulțumesc, urmează comisia sir. Thank you very much. mulțumesc. Aș începe cu o observație preliminară, pentru că această petiție și următoarele ne arată cât de complexă este în acest moment uh, conservarea marilor carnivore în general și a lupilor în special aș reitera că din punctul nostru de vedere al politicii și legislației comunitare, lupul, marile carnivore, inclusiv lupul, fac parte din uh, patrimoniul biodiversității europene și fac parte integrală din ecosistemele europene, au un rol important în funcționarea ecosistemelor. Redresarea populațiilor de lupi în recent este un mare succes al politicilor noastre, fără dubiu. În același timp, Comisia este conștientă că întoarcerea acestor specii, în special a lupului, în zone unde nu erau prezenți nu au fost prezenți zeci de ani sau o sută de ani, cum este în cazul Germaniei, această reîntoarcere deseori este asociată cu o serie de conflicte. Când se ucid animale sau o concurență percepută cu vânătorii, pentru că lupii omoară alte animale. Uh, există și temeri din partea populației rurale pentru siguranța personală. Este o problemă special cu urși mai ales, aș spune. De aceea trebuie să recunoaștem aceste fapte și trebuie să facem tot ceea ce este în măsura, tot ceea ce este posibil pentru a minimiza aceste conflicte, pentru a crește acceptarea publică a lupilor, ținând cont de interesul legitim al uh, populațiilor rurale. Unul, una dintre, unul dintre aspectele acestei petiții privește în special uciderea de către animale domestice. Comisia nu primește sistematic informații în legătură cu aceste ucideri din partea statelor membre, nu există aceste obligații, însă din Germania deținem o serie de date, pentru că în urmă cu câțiva ani am comandat un studiu Uh, din partea unor experți și oameni de știință uh, care se ocupă cu marile carnivore. Și din aceste date vedem că pagubele aduse turmelor sunt uh, relativ scăzute, în special comparativ cu alte state învecinate. Cifrele pe care le avem pentru 2011, în jur de 225 de capete de vite Um, omorâte de către lupi, în special oi, deci 225 într-un an. Suntem conștienți de asemenea că în Germania aceste pierderi sunt uh, compensate de către autoritățile publice și suntem de asemenea conștienți că în Germania autoritățile au introdus un sistem de susținere Uh, și măsuri de protecție și de prevenire, uh, garduri electrice și câini de pază, pentru a împiedica aceste atacuri din partea lupilor. Suntem de asemenea conștienți că în Germania, în special landurile vizate, folosesc fonduri comunitare pentru a susține aceste măsuri preventive și de protecție. Mă refer aici la um, programele de dezvoltare rurală din Saxonia și Brandenburg, care susțin aceste garduri electrice și câini de pază. Un alt comentariu în legătură cu statutul de conservare a lupilor în Germania. Conform datelor transmise de către autoritățile germane, este vorba de o populație foarte mică și amenințată. Evaluarea recentă a statutului de conservare anii 2007-2012, menționează 39 de exemplare. 39 de exemplare de lupi, o altă sursă care ține, ia în considerare datele 2011, vorbește despre 43 de exemplare adulte. Nu este vorba de o mare popul, de o populație mare într-o stare bună de conservare, este o populație mică și amenințată. Conform directivei Habitat, este sub uh, un regim strict de protecție, deci nu este permisă vânarea acestora, acestor luptători conform directivei Habitat. Însă, statul membru poate să acorde derogări și chiar și în aceste cazuri în acele circumstanțe prevăzute de către directivă, dat fiind că ace, atâta timp cât acest lucru nu subminează um, statutul favorabil de conservare. Petiția solicită schimbarea legislației și schimbarea statutului juridic al lupului în Germania care conform petiționarului ar trebui să fie mutat din anexa 4, uh, protecție strictă, la anexa 5, care ar putea să permită gestionarea și vânarea. Comisia nu împărtășește acest, această opinie din motivele deja menționate și, în orice caz, Comisia nu are în vedere niciun fel de modificare a anexelor directivei Habitat. Vă mulțumesc! directivei habitatelor. Vă mulțumesc. Dau cuvântul acum colegilor. Podil Valero, aveți cuvântul. Mă bucur că Comisia nu are de gând să schimbe această directivă. În Suedia, Uh, una dintre... În Suedia există foarte mulți lupi și urși și dezbaterea în legătură cu uh, vânătoarea acestor animale a fost întotdeauna una foarte vie, însă nu doresc să se modifice această directivă. În trecut au avut loc aceste dezbateri, după cum spuneam, în special ni s-a spus că lupul este periculos, că există temeri și că există prea mulți lupi pentru zonele prea puțin populate. Însă acum am creat modalități de protecție. Mă refer, de exemplu, la compensarea pentru vitele ucise, gardurile electrice și tot întregul discurs s-a calmat. În propriul meu caz, acolo unde locuiesc, lupii eh, ne ajută la vânătoarea elanilor. Însă a apărut eh, o nouă dezbatere. Există un conflict între om și lup pentru vânătoarea elanului. oamenii vor să vâneze ei înșiși elanul și nu să nu lase lupii să îi vâneze. Noi avem și noi dreptul să vânăm elanul, la fel ca și lupul, putem să coexistăm. În ultima vreme, datorită problemei elanului, a reapărut această dezbatere în Suedia, însă mă bucur că Comisia nu are de gând să modifice directiva, directiva pentru că, după cum a spus Comisia, nu există niciun motiv în momentul actual de a modifica această directivă. Mulțumesc, domnule, domnul Valența. Am, am înșelat. Doamna Hausekamp a solicitat cuvântul înaintea dumneavoastră. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să mulțumesc petiționarilor pentru petițiile depuse. Mi se pare foarte important să acordăm atenție situației lupilor. Și este foarte bine să tratăm această problemă. Este important pentru că Lupii reprezintă o parte esențială a naturii și populațiile de lupi sunt uh, amenințate, habitatele lor dispar și există și problema traficului rutier. Lupii sunt vânați și este aproape un miracol că lupul nu a fost uh, eliminat total în Europa. Ar trebui să ne bucure că populațiile de lupi se răspândesc. Ar trebui să susținem această schimbare în Europa și să o susținem. Nu doar Franța, Germania, Finlanda sau Suedia. Dar și în țări unde lupul a fost absent, ci în timp de decenii, în țările de jos, ă, apare câte un lup din când în când. În câteva săptămâni în urmă a apărut un lup în orașul Gröningen. Și ă, se surprindea tuturor, acest lup nu era agresiv, nu ataca copii, însă de ce să atace lupul omul? Lupul nu are niciun interes, ă, este un animal timid, nu este agresiv, nu omoară copii și nu mănâncă bunicile. Povestea scufiței roșii ar trebui să fie interzisă. Lupii atacă animale, oi, iepuri de câmp, iepuri de casă, câte ori ucid animale și fermierii au uh, responsabilitatea de a-și proteja animalele de lupi, după cum își protejează animalele de vremea urâtă sau de alți prădători. Noi, ca politicieni, am și, avem și noi responsabilități, trebuie să ne asigurăm că avem o studii uh, corecte în ceea ce privește populațiile pentru a nu ne baza doar pe evaluări subiective, avem nevoie de metode bune de monitorizare, sisteme de înregistrare, avem nevoie de un buget pentru cercetare și pentru protecție. Există și inițiative interesante S-au făcut niște studii în Slovenia care sunt interesante. Lucrăm și asupra îmbunătățirii habitatului pentru lupi și ar trebui să consolidăm uh, directiva habitatelor și chiar să eliminăm anexa 5. Avem o responsabilitate în ceea ce privește conștientizarea povestesc cu fițe roșii își are locul în cărțile pentru copii. Este o poveste pentru copii inventată. Doamnă președinte, mă bucur foarte mult că Comisia Europeană a declarat atât de răspicat că nu are intenția să schimbe directiva în ceea ce privește lupii și aș dori să știu dacă există inițiative pentru a consolida aceste prevederi în viitor. Dar cred că suntem cu toții de acord că este o problemă foarte delicată și nu vrem să dispară populația de lupi. Însă trebuie să ținem cont de faptul că aceste populații sunt în creștere și că afectează vitele și alte specii sălbatice. Acestea fiind spuse, Comisia și-a prezentat poziția, însă și acolo am auzit că nu există suficiente date pentru a ni se acorda suficiente informații. Sunt de acord cu ceea ce a spus doamna Hasecam, că avem nevoie de mai multe studii, mai multe informații, așadar poate ar fi o idee bună ca noi, Comisia, să solicităm direct autorităților relevante, Ministerului responsabil din Germania, uh, informații specifice în legătură cu dimensiunea populațiilor, despre amestecarea populațiilor de lupi germani și lupi polonezi. Poate cu mai multe informații vom avea o imagine mai bună a întregii situații, pentru că, în definitiv, trebuie să ținem cont de faptul că lupul a fost o specie amenințată, este o specie care trebuie să fie protejată și trebuie să ne asigurăm că va exista în continuare în sălbăticie. Însă, trebuie să avem în vedere și efectul populației de lupi asupra oamenilor și asupra vitelor. Așadar, poate avem nevoie de mai multe informații înainte de a lua o decizie. Da, toată lumea pare să meargă în aceeași direcție, însă eu dau acum din nou cuvântul petiționarului și voi încerca să rezum lucrurile. Acum dau cuvântul din nou petiționarului. Ja, uh, herzlichen Dank für die Möglichkeit, noch ein Wort Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat din nou cuvântul. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru că ați tratat acest subiect sunt impresionate felul în care de reacțiile obținute. Nu am putut înțelege ceea ce a spus uh, uh, primul vorbitor pentru că nu am reușit să manipulez echipamentul, însă dacă vorbim despre populația de lup din Germania, trebuie să folosim Um, cifrele corespunzătoare. Um, biroul care este responsabil cu monitorizarea lupilor în Saxonia, în 2013 existau 31 de turme de haite de lupi, 12 în Saxonia, ceea ce înseamnă că uh, Saxonia este statul cu cea mai mare densitate de haite de lupi. 31 de haite, o, turm, o haită are, conține între 5 și 10 animale, așadar vă puteți să calculați uh, numărul de exemplare. Dacă un animal este amenințat sau nu, nu trebuie să fie hotărât uh, conform factorilor geografici. Trebuie să examinăm populațiile noi, vânătorii, dorim să conviețuim cu natura și cunoaștem toate aceste lucruri. Știm că există numere mari și că trebuie că pulupii trebuie protejați, însă nu sunt amenințați. În, aici trebuie să transmitem mesajul că locuitorii din orașe nu înțeleg populația rurală și temerile lor care sunt justificate. Nu putem să trecem cu vederea subiectul lupilor. Lupul, cunoaștem din istorie, este capabil să ucidă oameni și există consemnări de, în acest sens între 1950 și uh, 1959 69 de uh, lupe au ucis oamenii sau 69 de persoane au fost ucise de lupi. Așadar, să ne uităm la date, la datele științifice, trebuie să ținem cont de cei care locuiesc în zonele rurale și care doresc să convințească alături de lupi. Vă mulțumesc. And thank you for having shared with us your experience. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc că ne-ați împărtășit experiența dumneavoastră. Toate aceste lucruri mi-aduc aminte de copilăria mea din Suedia. Toți Uh, toate rudele mele mergeau uh, în fiecare toamnă la vânătoare. Dar iată că acum sunt din ce în ce mai mulți uh, răniți și mult mai multe pagube cauzate de către urși. Poate că vom avea petiții legate de urși, dar poate că va fi și mai greu, pentru că avem această percepție a ursuleților de pluș pe care îi ținem în brațe de mici chiar. Stimați colegi, se pare că nu s-a făcut nicio propunere concretă, așadar voi face eu una, având în vedere că este vorba de un punct uh, delicat, dificil, am putea trimite o scrisoare autorităților din Saxonia. Am putea să le cerem să aibă informații actualizate cu privire la situația lupilor din landul respectiv. Vom urmări și noi situația la comisie. Aș dori să știu dacă va exista o comunicare în scris din partea comisiei. Mai dorește comisia să sublinieze ceva aici, oare? Da, e posibil să mai transmitem și o comunicare în scris adițională. În aceasta am putea să clarificăm mai în detaliu câteva chestiuni. Aș dori să mai furnizez câteva clarificări. În ceea ce privește concurența dintre prădătorii mari și vânători pentru copitate. este important să facem o diferențiere. Lupul atacă șeptelul domestic. Aceasta este o situație pe care trebuie să o, ev- să o evităm, să o descurajăm. Apoi, lupul atacă animale sălbatice, care este un proces natural, care nu ar trebui să fie prevenit și descurajat, pentru că face parte din funcționarea ecosistemului. Multor vânători nu le place acest lucru, pentru că simt că li se face concurența. Lynxul și lupul uh, sunt o concurență, reprezintă o concurență pentru vânători în ceea ce privește căprioarele. Dar la ora actuală, populațiile de copitate în Europa sunt foarte mari și chiar în creștere. Populațiile de copitate în Europa sunt mult mai mari decât acum 50 de ani, decât acum 100 de ani. Noi considerăm, este, noi considerăm că este suficient de multă pradă și pentru vânători și pentru lupi. Bineînțeles, vânătorii trebuie să țină seama de astfel de situații în momentul în care își planifică și cotele de vânat. Vă mulțumesc. Vedeți? Dacă întrebați, mereu puteți primi în răspunsuri. Acum știm că probabil vom primi o comunicare cu și mai multe uh, informații detaliate Acest lucru ne permite să menținem deschisă această petiție în timp ce așteptăm noile informații și vom putea trimite și acea scrisoare către autoritățile din Saxonia despre care vorbeam. Bun, acestea fiind spuse, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Și această petiție se referă la lupul iberic. Aș dori să știu de fapt care este diferența între lupul scandinav și lupul iberic. Oare arată la fel? Petiția 1771 din 2013, adresată de Lobo Marley, privind directiva privind habitatele și protecția lupului iberic. Apoi avem și petiția 2032-2013, privind încălcarea legislației UE în materie de protecție a lupilor în regiunea Asturias, Spania. Aș dori să-i dau cuvântul lui Mauricio Anton Ortuzar. Vă rog, aveți cuvântul pentru nu mai mult de 5 minute, vă rog. Microfon. Bună ziua, doamnelor și doamnelor, aș să vă, aduc, să vă arăt un clip video. Aceștia sunt munții Spaniei, aceștia, aceasta este fauna noastră. Iată linxul iberic. Aceștia sunt lupii sălbatici, iberici. Gândiți-vă că sunteți un uh, iubitor de natură care vine din orice țară o fi, din Europa, și ați venit în Spania sperând că veți vedea un lup iberic și aveți norocul de a vedea o familie de lupi care se joacă în iarbă în fața dumneavoastră, dar apoi auziți o împușcătură. Și dintr-o dată, doi lupi au murit, după o agonie sfârșietoare în fața ochilor dumneavoastră. Îngroziți. Această poveste nu este doar o poveste. Ea chiar a avut loc acum câteva săptămâni și ea ilustrează două lumi din Spania. Una reprezintă viitorul în care lupul își joacă rolul în ecosistem și aduce prosperitate zonelor rurale prin intermediul ecoturismului și agriculturii responsabile, care se combină fără probleme cu natura. Pe de altă parte, avem interesurile unor politicieni oportuniști și unor lobbyiști din domeniul vânătorii. Aceștia au uh, diseminat acest sentiment de ură în rândul agricultorilor împotriva lupilor. Ca milioane de oameni din Europa, probabil că ați văzut primul episod din ultima serie a domnului David Attenborough, intitulată The Hunt, Vânătoarea nu puteți rămâne indiferenți la cele mai noi descoperiri științifice care se referă la ecologia, la ecologia acestor animale de pradă. Admirăm, de exemplu, anima, prădătorii africani, câinii sălbatici africani, care se folosesc de viclenie și de rezistență ca să își captureze prada și suntem mereu surprinși de felul în care specimenele mai bătrâne își transmit înțelepciunea specimenelor mai tinere, mai ales în ceea ce privește vânătoarea recopitate. Închipuiți-vă care, este care ar fi reacția milioanelor de oameni din Uniunea Europeană dacă după ce s-ar uita la acel serial ar uh, privi această sesiune a Parlamentului European în care Parlamentul European ar putea practic să dea undă verde guvernului spaniol să ucidă lupi fără să se bazeze pe, pe știință. Aceste vânători ar fi organizate de către oficiali care de multe ori ucid uh, în mod aleatoriu lupi sau de către, sau ar fi organizate de către vânători de trofee care caută un uh, mascul alfa astfel de vânători nu fac decât să distrugă societatea, să distrugă haitele de lupi, pentru că specimele mai experimentate mor și astfel uh, specimenele mai tine nu știu cum să vâneze capitalele mai mari și astfel vor ataca șeptelul și astfel avem o situație foarte gravă. Lupul iberic este deja protejat în Portugalia, dar, în mod șocant, acești lupi portughezi sunt uciși în momentul în care trec în Spania. Pentru a lupta împotriva acestui nonsens, practic, Lobo Marley, societatea Lobo Marley, a înaintat o petiție acum doi ani cerând sprijinul acestui parlament ca să se extindă protecția pe întreaga peninsulă iberică. Da, da, dar dacă este să credeți, dacă ar fi să credeți informațiile furnizate de guvernul spaniol, ați crede că lupul, lupul iberic o duce bine mersi în Spania. Din nefericire, nu acesta este cazul. Iată câteva fapte. În primul rând, specie nu se află într-o stare de conservare favorabilă la nordul râului Duero. Conform articolului 1 din directiva privind habitatele, un statut favorabil de conservare înseamnă că specia poate să-și mențină um, viabilitatea pe termen lung în habitatul său natural, dar populația de lupi este vânată mult prea mult și astfel este deformată, este denaturată, nu își mai poate îndeplini rolul în ecosistem. Este nevoie de protecție strictă. În al doilea rând, estimările guvernului sunt umflate cu 40-50% conform cercetătorilor independenți. Aceste cifre umflate ascund riscul dispariției lupului iberic. În al treilea rând, Populația de lupi iberici a trecut uh, printr-o, printr fază extrem de critică acum 50 de ani, deci s-a ajuns într-o situație de lipsă de diversitate genetică. Trebuie să nu mai ucidem lupi în așa fel încât să permitem populației să se extindă, în așa fel încât să se îmbunătățească um, caracteristicile genetice prezente în populație. Spania se schimbă. Mii de cetățeni îngrijorați speră ca noi să terminăm cu această măcelărie a lupilor și să nu îi, um, să nu îi dezamăgim, vă rog. Președinte, vă mulțumesc pentru această poveste și vă mulțumesc și pentru clipul video foarte frumos. Întotdeauna este înălțător să vedem câte ceva din uh, realitate. Și a doua petiționară este Nuria Menendez de Iano Rodriguez. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Eu sunt aici deoarece reprezint un, o asociație privind apărarea animalelor. Această petiție a fost prezentată în 2013. Diverse entități și organizații de mediu ne-au sprijinit. Ne-au sprijinit și 115.000 de semnături care, de persoane care doresc să apere lupul din Asturias am identificat câteva neregularități. Prima dintre ele se referă la refuzul autorităților de a face publice hotărârile administrative care, ministri, care a, autorizează uciderea de lupi. Realitatea este că în comunitatea noastră autonomă a Asturias nu se publică aceste decizii de omorâre a lupilor. Comisia Europeană face aluzie la niște presupuse publicații din Parcul Picos de Europa, însă Parcul Natural Picos de Europa nu se află în întregime în comunitatea autonomă Asturias. Recent, datorită apariției unor noi uh, partide politice în Parlamentul Asturian și datorită unuia dintre membrii Parlamentului, care a cerut mai multe informații guvernului asturian, în sfârșit, după, ze- după câțiva ani în care am cerut în mod constant accesul la aceste decizii, am obținut accesul la aceste decizii și ele dovedesc ceea ce tocmai am denunțat noi aici. În al doilea rând, susținem că nu se face raportul anual către Comisia Europeană. Deci nu se respecte articolul 16 alinatul 2 din directiva privind habitatele. Guvernul asturian nu realizează aceste rapoarte, deci ele nu sunt înaintate Ministerului Mediului din Spania, deci acesta nu a putut să transmită niciun fel de astfel de raport Comisiei Europene. În documentele 4 și 5, pe care vi le-am distribuit, avem câteva documente publice în care consiliera însă își recunoaște că nu există astfel de evaluări ale efectelor uciderilor, uciderii lupilor și nu se face nici legătura cu uh, moartea um, șeptelului. În al treilea rând, noi susținem că nu se respectă obligația de a menține populația în zona sa naturală de distribuție. În Asturias există diverse planuri de gestiune. A existat unul în 2012 și avem unul și acum în 2015. Sunt puse în aplicare niște politici care doresc să îi limiteze pe lupi în teritoriile care se suprapun cu rețeaua Natura 2000. Deci teritoriile în verde se află în rețeaua Natura 2000 și restul, în teritoriile în uh, alb, sunt considerate zone libere pentru lup. Și în aceste zone albe, deci majoritatea teritoriului comunității Asturias, nu sunt acoperite de rețeaua Natura 2000 și acolo lupii sunt eradicați. Noi denunțăm faptul că nu se utilizează corect din partea administrației autorizațiile excepționale pentru eliminarea lupilor care apar în zonele în alb de pe foaia pe care v-am arătat-o. În zonele din rețeaua Natura 2000, în verde, sunt și ele rezerve de vânătoare. Deci este dificil să conservăm populația de lupi și acolo. În al patrulea rând, există și obligația de a constata faptul că lupul poate să, să vâneze într-adevăr șeptel, dar noi am dorit să știm cum a acreditat guvernul asturian anumite ferme zootehnice. Și nu pot dovedi nimic cei din guvernul asturian pentru că ei nu fac decât să aprobe în mod uh, grosier uciderea de lupi. Apoi s-a dovedit în mod științific că cu cât mor mai mult lupi, cu atât există agume mai mari în rândul șeptelului, pentru că se strică structurile sociale ale lupilor, apar lupi solitari, care nu mai sunt în haite, nu mai sunt controlați de către haite și, iată, șeptelul are de suferit mai mult. Se pare că s-a deschis o procedură de încălcare împotriva Spaniei și ne bucură acest lucru pentru că probabil se va rezolva problema. Aș dori să spun că îmi pare rău că lupul este țintit în acest fel în Asturias. În regiunea noastră nu sunt utilizați bani publici pentru a finanța niciun fel de program care face posibilă coexistența pașnică între aceste animale și om. Toate acestea se alocă de exemplu, un milion de euro pe an pentru a contracara pagubele aduse șeptelului, fără să se ceară zootehnicilor niciun fel de măsuri preventative. În Asturias nu există niciun fel de centru de recuperare al faunei. Aceste animale, există animale sălbatice care sunt găsite în natură, ele sunt rănite, dar sunt transmise în cabinetele veterinare particulare, pentru că nu există un centru public de pentru faună. În încheiere, aș dori să vă spun că v-am transmis foarte multe documente, v-aș ruga să studiați aceste documente, situația este într-adevăr foarte gravă. De aceea, doamnelor și domnilor, vă cer să mențineți deschisă această petiție și vă rog să inițiați procedurile de încălcare. Există patru afirmații din partea noastră cu privire la care nu am primit niciun fel de răspuns. Ori Aici avem într-adevăr o încălcare a prevederilor directivei. Viața multor animale depinde de, de reacția dumneavoastră. La fel și bogăția faunei multibitului nostru um, pământ uh, depinde de reacția dumneavoastră. Acum să dau cuvântul comisiei. Mulțumesc. Înțeleg că pentru aceste două petiții există o solicitare contrară celei din petiția, petiția anterioară. Prima, deci, 1771 cere comisii să modifice statutul legal al lupului și să dea protecție de plină lupului din Spania, inclusiv în partea de la nord de râul respectiv. Dacă comparăm cele două situații din Germania și Spania, în Germania avem o populație mică. Din datele prezentate oficial care se referă la perioada 2007-2012, 40-50 de lupi. Ne dăm seama că cifra ar putea să fie mai mare acum, dar oricum vorbim despre o populație extrem de mică. În Spania vorbim despre mii de lupi. Mii de lupi. În Germania, statutul legal este protecție strictă. Uciderea unui lup poate fi autorizată doar uh, prin recurge la posibilitățile de derogare prevăzute de directivă. În Spania, la nord de râul Duero, directiva permite vânatul, pentru că acolo lupul e la anexa 5 situații diferite, statut legal diferit. Acest statut de conservare favorabil pentru populația spaniolă a fost confirmat recent și de evaluarea făcută de autoritățile spaniole în baza articolului 17 din Directiva Habitatelor. Această evaluare a confirmat statutul de conservare favorabil atât pentru regiunea atlantică, cât și pentru regiunea mediterană. Unele cifre raportate de autoritățile din Spania pentru partea mediterană, numărul de lupi, între 1200 și 1800, pentru partea atlantică între 650 și 1000 de lupi. Deci e clar că vorbim despre o populație mare de lupi care, din nou, după cum am spus, în conformitate cu directiva, poate să fie supusă vânatului sau vânării atâta timp cât se menține această situație favorabilă a conservării. Conform informațiilor primite de noi, n-am identificat nicio încălcare a directivei habitatelor referitoare la gestionarea lupilor de către autoritățile spaniole. Unele puncte care se referă în special la problemele uh, menționate în a doua petiție. Permisele de vânătoare. Din câte înțelegem noi, <clears throat> au fost făcute disponibile la cerere persoanelor interesate. Nu vedem nicio dovadă de încălcare a directivei 2003 4 în ce privește accesul la informațiile de mediu. În legătură cu derogările, după cum am mai spus, lupul din zona Asturia nu are nevoie de derogare în baza articolului 16 din Directiva Habitatelor, pentru că lupii de acolo sunt la anexa 5, ceea ce implică faptul că nu e nevoie ca autoritățile spaniole să demonstreze lipsa de soluții alternative și nici nu e nevoie ca autoritățile din Spania să raporteze din 2 în 2 ani către comisie în legătură cu asta, pentru că e în afara derogării. We are also aware that, uh... Și ne dăm seama că un plan de gestionare există în Asturias din 2002 încoace și că cel nou s-a aprobat pe 25 martie anul curent cu diverse măsuri de conservare care își propun să contribuie la menținerea statutului favorabil de conservare. Iar în ce privește problema siturilor Natura 2000, în legătură cu acest punct și chestiunea respectării termenului limită de șase ani pentru desemnarea acestor situri ca zone speciale de conservare și de <clears throat> stabilirea măsurilor necesare de conservare în legătură cu acest aspect, Comisia, într-adevăr, a lansat o procedură sau mai multe proceduri de infracțiune. A trimis o scrisoare oficială de avertisment în februarie Spanii pentru încălcarea articolului 4, alineatul 4, și articolului 6, paragraful 1 din Directiva Habitatelor. Dar asta e un dosar orizontal, nu se referă la lup în special, ci la toate siturile spaniole de importanță care nu au fost desemnate ca fiind zone speciale de conservare în termenul limită de șase ani. Știm că s-au primit diverse documente noi în ultimele câteva zile, <clears throat> dar uh, n-am putut să le evaluăm uh, până astăzi, nu în totalitate. Deocamdată, în baza informațiilor primite și evaluate, nu putem identifica nicio încălcare a directivei habitatelor din partea Spaniei în legătură cu gestionarea lupilor și repet ce am spus și la cealaltă petiție. Deocamdată Comisia nu are planuri să schimbe legislația și să modifice anexele, dar aș adăuga că în prezent Comisia efectuează o evaluare cuprinzătoare a celor două directive privind natura, cea privind habitatele și cea privind păsările, așa numitul bilanț de sănătate, fitness check. Pe 20 noiembrie Comisia va prezenta constatările preliminare ale acestui exercițiu. Deocamdată evaluăm modul în care au fost puse în aplicare până în prezent aceste directive și nu ne gândim acum la nicio modificare în legislație. Un ultim comentariu în legătură cu importanța dialogului între factori implicați. Am menționat deja nevoia de reducere a conflictelor legate de marile carnivore, printre care și lupii, între grupurile de oameni vânători, organizații de conservare naturii, uh, muncitori, uh, lucrători forestieri, uh, fermieri și așa mai departe. Conservarea pe termen delungat a lupilor și a marilor carnivore în general are nevoie de sprijin și acceptare din partea publicului, a oamenilor. Așadar, e important să se țină cont pe cât posibil de interesele tuturor grupurilor vizate. În acest scop, Comisia a creat o platformă privind coexistența între marile carnivore și oameni. S-a creat în iunie 2014 cu reprezentanți europeni ai vânătorilor, proprietarilor de terenuri, organizațiilor de mediu, reprezentanți ai crescătorilor de reni, zonelor protejate și așa mai departe. Scopul fiind tocmai acela al promovării dialogului, a schimbului de experiență pentru a înțelege mai bine punctul de vedere al interlocutorului și pe cât posibil pentru promovarea de soluții convenite, acceptate în comun pentru aceste situații de conflict pe care le vedem ca fiind un mare pericol pentru conservarea speciilor de carnivore mari. Mulțumesc. Mulțumim colegii care doresc să intervină acum, doamna Amy. Mulțumesc. în legătură cu aceste două petiții și <clears throat> mă refer și la cea anterioară, la Comisia Envi. Am discutat strategia pe termen mediu în legătură cu biodiversitatea. Toți colegii au fost de acord în sensul că natura ne trimite sau trage un semnal de alarmă și e de fapt ce găsim la considerentele textului raportorului. În raportul anual al Agenției Europene de Mediu, lucrurile sunt clare. Biodiversitatea e în pericol și trebuie să depunem eforturi pentru a îmbunătăți situația. Acapararea de terenuri, de exemplu, crearea de infrastructuri și clădiri inutile peste tot uh, pun probleme. Totul se face, evident, în, în dezavantajul, în detrimentul biodiversității și al ecosistemelor. Suntem astăzi confruntați cu corolarul acestei situații. Comisia tocmai ne-a spus că cifrele diferă de la o regiune la alta și că deci trebuie să procedăm cu analize <clears throat> corespunzătoare legate de probleme, dar sunt perfect convinsă că trebuie să creăm un dialog între agricultori și cei care vor să protejeze populațiile de animale, în cazul nostru de lupi, Poate o să spun ceva impopular, eu mă opun cu totul vânătorii, mi se pare o practică plină de cruzime și brutalitate și ar trebui să găsim uh, soluții alternative pentru a gestiona populațiile de animale sălbatice. Se pot aplica diverse măsuri cu etologii care se ocupă de aceste probleme în special pentru a gestiona mai bine numărul de exemplare din aceste specii va trebui să ne ocupăm de problemă, după cum vă spuneam, natura cere ajutor și nu cred că e suficient protejată. Domnul Valensa, mulțumesc. Din punct de vedere legal nu putem face nimic. Comisia noastră nu are de ce să se amestece în petiția asta, deci propun să o închidă. Nu vreau să <clears throat> par brutal sau însetat de sânge. Directiva habitatelor a fost încălcată vânătoarea care are loc iar legală, vânătorii primesc sau obțin permisele necesare în acest sens. Și dacă ținem cont de toate astea, orice se întâmplă e legal. Așadar, nu văd ce am putea face altceva aici. Vă propun să închidem aceste petiții. Mrs. Hasekamp? Doamna Hasekamp? Da, mulțumesc. Aș dori să le mulțumesc autorilor petiții pentru munca depusă. Nu o să repet pledoaria pentru o mai bună apărare a lupului, după cum am făcut la petiția anterioară. Sunt două puncte sau motive pentru care n-ar trebui să fie închisă această petiție. Ar trebui să rămână deschisă. Întrebările puse de autorii petiției în legătură cu datele privind animalele împușcate și omorâte. Nu sunt convinsă că situația e chiar atât de diferită în Spania față de Germania pentru că vânătoarea e pe scară mare. Sunt într-adevăr îngrijorată și aș vrea să repet că e important să avem date fiabile obținute științific și monitorizate științific și bine raportate. Am uh, un sfat pentru comisie în ce privește dialogul când începeți un dialog în situații de criză, de conflict, să nu uitați un lucru. Să nu uitați de punctul de vedere al lupilor și vă spun asta pentru că în răspunsul la petiția anterioară a spus că că Trebuie să tratăm diferit când e vorba de prădarea animalelor domestice sau a celor sălbatice. Din punctul de vedere al lupilor, e ceva natural și dacă e vorba de căprioare și dacă e vorba de vită, deci de animale domestice. Vă rog să țineți cont de asta. Mulțumesc. Nu am atât, Ba da, colega Valero, mulțumesc. Cred că avem nevoie de informații mai bune în legătură cu nivelul de <clears throat> exemplare de lupi au fost omorâte, câte au fost omorâte, ne s-a spus că sunt câteva mii, care e raportul între cei în viață și cei omorți. Cred că trebuie să încheiem discuția aici. Propunerea mea este, după ce am auzit și ce a propus domnul Valensa, să închidem ambele sau toate petițiile. Propunerea mea ar fi să trimitem petiția 771, să trimitem propunerea autorilor petiției autorităților spaniole spre informare, ca să știe că am examinat acest dosar și apoi putem să o închidem. La a doua, cred că noile informații furnizate doar în ultimele zile trebuie analizate integral de comisie și aș propune să o păstrăm deschisă până când Comisia va avea timp să analizeze complet noile informații furnizate de autorii petiției și eventual să primim și noi informații noi în legătură cu ea. Sunteți de acord? Dorește cineva să intervine doamna Hasekamp? Da? Nu-mi dau seama dacă e o diferență atât de mare între cele două petiții. Și dacă nu e atât de mare diferență, să le păstrăm pe amândouă deschise până când se primesc răspunsurile de la comisie. Da, e un punct de vedere, dar nu prea are sens. Pentru că știm că comisia a analizat pe deplin prima petiție și poate să facă o evaluare clară și să afirme că nu se încalcă dispozițiile directivei habitatelor, care a fost subiectul petiției. Am putea avea o atitudine emoțională diferită, dar din punct de vedere legal așa stau lucrurile. La celălalt punct, situația e diferită. Sunt mai multe informații care trebuie analizate. Asta vă propun eu să procedăm. Putem accepta? Doamna Valera. În la primera Chiar acum mi s-a spus că și în prima petiție s-au pierdut anumite anexe. Nu știu dacă este corect, pentru că dacă nu există anexe, cum putem să o închidem? the information here is that Informațiile de aici sunt că n-am primit niciodată nicio anexă. Deci, poziția noastră trebuie să se bazeze pe informațiile de care dispunem. Iată de ce reiterez propunerea mea. Să închidem prima petiție și să analizăm aprofundat uh, pe cea de-a doua. Bun, asta vom face și acum trebuie să trecem mai departe la ultima. Mai avem 12 minute, dar autorii petiției nu sunt aici. E o petiție suedeză. Situație neobișnuită. Petiția 0011 din 2015 privind acțiunile întreprinse de comisie într-un caz privind vânătoarea de lupi din Suedia. Dați-mi voie să vă spun care e situația. Comisia a declanșat proceduri de infracțiune împotriva Suediei în 2010 în legătură cu acordarea de permise de vânătoare și modul în care sunt aplicate. În iulie 2014 a declanșat proceduri pentru a doua oară. Chestiunea de data aceasta e accesul la justiție, în special controlul judecătoresc asupra deciziilor administrative legate de acele permise de vânătoare și acum o să dau cuvântul comisiei, dar cât mai uh, succint pentru că suntem în criză de timp. Mulțumesc, doamnă președinte. O să încerc să nu mă alungesc cu vorba. Petiția, în esență, întreabă de ce a trebuit comisia atât de mult timp să se ocupe de ilegalitățile din gestionarea lupilor în Suedia. În esență, petiția se referă la chestiuni uh, prevăzute în tratate, principiul subsidiarității, pe de-o parte, iar pe de altă parte, puterile discreționare ale Comisiei când are de-a face cu un caz de infracțiune. Punctul de vedere al Comisiei este că tribunalele naționale au răspunderea primordială de a se asigura că se aplică bine legislația europeană și deci trebuie să asigure accesul adecvat la justiție. Comisia consideră de asemenea că scopul procedurii de infracțiune e de a da statului membru posibilitatea de a remedia în mod voluntar o așa zisă încălcare și de a explica poziția comisiei și doar dacă se persistă în infracțiune că dă Comisia în judecată statul membru la Curtea Europeană de Justiție. Suedia a decis în ce privește licențele la lupi să le în 2010-2011, nu și în 2012, continuat vânatul în 2013, 14 și 15, după cum s-a spus, am instituit proceduri infracțiune în 2011, trimițând două avertismente Suedia în legătură cu această chestiune. În 2013 și 2014, tribunalele suedeze au instrumentat eficient deciziile privind vânătoarea pentru că au existat posibilități de a se face apel tribunalele erau eficiente și au avut succes, după părerea Comisiei, pentru că a anulat vânătoarea. Atunci Comisia nu s-a gândit că mai e necesar să continue cu acțiunea în infracțiune. În 2014 situația s-a schimbat pentru că Suedia a schimbat sistemul de acordare a licențelor de vânare a lupilor de la Agenția de Protecție a Mediului a trecut la Consiliile Administrative Locale. Deciziile administrative putem face obiectul unui apel doar la Agenția de Mediu, nu și la un tribunal. Iată de ce Comisia a instituit uh, un al doilea dosar de infracțiune împotriva Suediei în ce privește accesul la justiție, cu o scrisoare oficială de avertisment în iulie 2014. În octombrie anul curent, autoritățile suedeze au publicat un raport referitor la apelurile în legătură cu deciziile privind vânatul și acordarea de licențe de vânat pentru canivările mari protejate și se consideră în raport că în acel sistem în care nu se poate face apel la un tribunal nu corespunde dreptului european și trebuie modificat. Prin urmare, lucrează la modificarea sistemului de apel și autoritățile naționale se ocupă de această problemă în mod eficient. În plus, în ce privește dosarul de infracțiune ce privește licențele de vânătoare au existat trei județe din Suedia în care s-au dat aceste decizii. În 44 de cazuri, comisia a decis să continue procedura de infracțiune cu un avertisment suplimentar în iunie anul curent. Comisia a notat de faptul că doar ieri cinci județe din Suedia au decis să deschidă din nou uh, vânătoarea din ianuarie 2016 în legătură cu 46 de lup și evaluăm în prezent conținutul detaliat al acestor decizii. În concluzie, așa ne, Comisia are două proceduri de infracțiune în derulare în legătură cu chestiunile legate de gestionarea și vânarea lupilor în cadrul competențelor și rolului pe care le are stabilite în tratat Comisia consideră că a adoptat toate măsurile și acțiunile necesare în aceste cazuri. Mul mulțumesc. Excelent. Deschidem discuția. Cine dorește? Iarec. Situația este destul de clară. Procedura de încălcare este în curs și trebuie să monitorizăm situația și să păstrăm deschisă petiția. Da, este Uh, foarte interesant că Suedia nu își respectă, că nu respectă normele în acest caz. caz. Da, după cum spuneam, eu locuiesc uh, într-o zonă cu foarte mulți lupi și dezbaterea este extrem de vie. Am dorit ca Comisia să reacționeze mai repede acest lucru ne-ar ajuta pentru a putea să îi protejăm pe lupi. Aș dori așadar să lucrați mai rapid. Bine, atunci uh, încheiem. Păstrăm petiția deschisă și consider că dacă verzii m-ar asculta, ar fi foarte bine. Cred că concluzia aici va servi scopul gestiunii lupilor. Există un caz deschis în instanță, păstrăm această petiție deschisă pentru că, în general, la nivel orizontal, vom da curs acestor petiții celor care vin și celor pe care le tratăm din mai multe puncte de vedere. Din punct de vedere juridic am făcut ceea ce trebuia cu celelalte două pentru că trebuia să le tratăm conform factorilor juridici și situației juridice, însă acestea, această petiție este deschisă și cred că va servi intereselor noastre care sunt să monitorizăm acest proces al gestionării populațiilor de lupi în Europa. Așadar, putem să facem acest lucru? A fost ultimul punct de pe ordinea de zi pe astăzi. Vă mulțumesc pentru cooperarea de astăzi și vă urez o seară foarte plăcută.